Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen. Stimate domne, stimați domni, sper că ați petrecut cu toții o vacanță frumoasă și că v-ați întors cu forțe noi aici la Parlamentul European. Astăzi votăm bugetul, după aceea vom discuta și uh, despre siguranța aviației, sunt atât de multe persoane interesate încât avem și o sală de ascultare, un listening room. Deci dacă nu aveți loc aici, puteți merge acolo să ascultați. În privința ordinii de zi, ordinea de zi se adoptă sau aveți obiecții? Se pare că nu. Procesul verbal al ultimii reuniuni, cred că l-ați primit cu toții înscris, dacă nu sunt obiecții, se consideră și acesta adoptat. Are cineva obiecții? Se pare că nu. Deciziile adoptate de coordonatori în 22 a 7 -a au fost de asemenea trimise. Dacă aveți obiecții cu privire la acestea, le puteți trimite până astăzi la ora 15, altfel și procesul verbal de la reuniunea coordonatorilor se va considera adoptat. Bun, trecem acum la primul vot în legătură cu bugetul Robertul, uh, raportul lui Robert Țile. Trebuie să verificăm întâi dacă are toată lumea cartela și să facem un vot de probă. Also, stimmen wir mal ab. Haideți să votăm, s-a deschis votul.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 Mai sunt probleme și acum? Nu, Nu. nu. Nu? No. mai probieren. Sind Sie noch mal raus und noch Vă rog să mai scoateți cartela ca să verificăm din nou. Merge? Nu? Pa da? Minunat, aici? Hm? Wer, wer organisiert denn das? Das müssten eigentlich die Ministerien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 Cred că majoritatea se adoptă. 6623 a fost retras. 6625 pentru împotrivă abțineri se respinge. 6629 pentru împotrivă abțineri Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Dacă nu aveți cartela, să-mi spuneți. Acum merge. Bun, deci merge la toată lumea. Pentru? S-a deschis votul, spune președintele. La SND e unul în plus. Jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Acum e bine. S-a închis votul. 34 pentru se adoptă. Urmează 6649. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6604 e caduc, trecem la 6650 și 05 și 31 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 6627 cu un amendament oral. Are cineva obiecții? Nu. Atunci pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 6651 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul e caduc. 66 632 și 6667. Șase, șase, cinci, doi urmează. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iată că era necesară verificarea. 6-6... Nu, este caduc. 6-6-5-3. Pentru. Mă scuzați. 6-6-3-2... 6 La 6632 și 6637 sunt compatibile, însă nu le-am votat. Am votat 6651 care era compatibilă. Și atunci de ce nu am votat 6632 și 6637, care de asemenea erau compatibile? Weil 51 angenommen war. Pentru că 51 a fost adoptat. 6651 a fost adoptat și de aceea următorul a căzut. Fără microfon. Bitte mit micro. Cu microfon vă rugăm. Si, eh, es decir... Da, domnule președinte. Dar aici scrie că sunt compatibile pentru că se spune că 6630 devine caducă. Însă, 6632 și 6637 sunt de asemenea compatibile ca și 6651 care a fost votată și atunci nu înțeleg de ce acestea două nu, sunt, nu se votează. Pero entonces, ¿por qué pone que es compatible? No. Păi atunci de ce se mai pune că sunt compatibile? Weil die alle drei zusammengehören. Toate trei uh, sunt împreună și 6651 a fost adoptat. Wir kommen dann 66. Trecem la 6652. 6653 acum pentru împotrivă abțineri se adoptă 6608 e caduc trecem la amendamentul oral 6628 sunt obiecții nu atunci votăm pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6654. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6655. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6611 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 6612 pentru împotrivă abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. La PPE sunt doi în plus, spune președintele. Asta e, suntem corecți, credem că s-a rezolvat, acum e în regulă. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 6-6-6-5 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6613 spune președintele e caduc. 6638 sau ba e caduc 6602 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce. 6657 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6658 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6659 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6617 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Eu cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. La PPE unul în plus. Acum iar e bine, dar totdeauna poți să încerci. S-a închis votul. Se adoptă. 6643 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6601 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6618 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6626 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6660 spune președintele. Abțineri? Se adoptă. 6661 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6662 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6663 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6664 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6603 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 6678 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentele la proiectul de aviz. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul.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 Iarăși, tot e unul în plus. Tot e unul în plus. Acum e în regulă. S-a închis votul. Se adoptă. 12 pentru. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, ba nu, stați un pic, iarăși la PP e unul în plus. S-a deschis votul. Iarăși încercați. 12. Acum e... Acum s-a închis votul. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 cu amendament oral. Are cineva obiecții? Nu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Iarăși la PP e unul în plus. Acum e bine, s-a închis votul. Cu o mare majoritate se adoptă cu 41 de voturi pentru, 3 abțineri și 4 împotrivă. Mulțumesc mult raportorului Robert Sile. Mm-hmm. Jetzt kommen wir zur nächsten Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Da geht es um den Austausch der Position. Este vorba de un schimb de opinii cu experții în domeniul siguranței aviației. Okay. Ja, Äh, dazu begrüße ich zunächst și doresc să îl salut pe domnul Frank Brenner, directorul general al Eurocontrol. Domnul Salvatore Ciachitano, am pronunțat corect, întreabă președintele, Ciachitano, secretar executiv al uh, Conferinței Europene a Aviației Civile. Îl salut și pe Carlo Gono de la IATA directorul pentru siguranță și operațiuni aviatice la IATA și pe Patrick Key, director executiv de la Agenția Europeană a Siguranței Aviatice. Mă bucur mult că ați venit aici, că veți participa la dezbaterea noastră și uh, vreau să spun din nou, pentru că nu avem suficiente locuri aici în sală, mai există o sală unde se transmite reuniunea noastră și unde puteți asculta și uh, interpretarea. Aș dori să încep prin a-i da cuvântul domnului Frank Brenners. Vă rog. Uh, voorzitter, goedemorgen. Bună dimineața, domnule președinte. Voorzitter, goedemorgen. Ik zou even van u willen weten hoe precies. Domnule președinte, aș dori să vă cer o clarificare. Puteți să ne spuneți exact ce se va întâmpla la acest punct de pe ordinea de zi? De ce vă întreb acest lucru? Pentru că uneori organizațiile, invitații fac prezentări foarte lungi cu o grămadă de slide-uri. Prezentările durează peste o oră invitații noștri pot să vorbească multă vreme despre activitatea lor și implicațiile acestora. Aș dori să vă spun cât timp are uh, fiecare reprezentant al organizațiilor pe care le-ați prezentat, ca să știm și noi apoi cât timp avem pentru um, dezbaterea generală. Știm cu toții că această audiere are loc uh, din cauza accidentului Malaysia Airlines, de aceea avem nevoie de mult timp pentru dezbatere, pentru întrebări, pentru schimb de opinii. Deci, vă rog uh, să ne spuneți cât timp vor avea vorbitorii pentru discuțiile lor introductive și apoi cât timp avem pentru discuție. Stați liniștit, noi uh, i-am invitat uh, pe experții noștri și ei știu că nu trebuie să vorbească câte o oră fiecare. Vom avea la dispoziție cam șapte minute pentru fiecare dintre experți, după aceea vom da cuvântul coordonatorilor, după care vom organiza o nouă rundă de întrebări pentru toți colegii. Vă rog. Bun, mă bucur că s-a lămurit. Mulțumesc tuturor și dau cuvântul lui Frank Brenner, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, membri ai Comisiei pentru Transport din Parlamentul European, domnilor și domnilor, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici să mi-aduc contribuția la această dezbatere importantă. Eurocontrol este organizația europeană pentru siguranța uh, Uh, navigației aeriene și uh, este o plăcere pentru noi să participăm la această audiere publică. Aș dori să prezint funcția de manager de rețea. Um, voi prelua această funcție de la Joseph Tanner pe care vi-l prezint. Now I have a few slides Am pregătit câteva slide-uri și um, voi prezenta structura uh, controlului traficului aerian în Uniunea Europeană. Este o organizație civilă și militară combinată cu participarea a 40 de state, deci avem mai mulți membri decât Uniunea Europeană și uh, fac parte din organizația noastră și țări ca Ucraina. Deci Eurocontrol este o organizație pan-europeană rolul nostru uh, Rolul um, nostru de manager de rețea astăzi este descris în regulamentul privind cerul unic european din 2004 ca fiind asigurarea gestionării traficului aerian în mod sigur. Și în regulamentul 677 din 2011, managerul de rețea sau gestionarul de rețea oferă o abordare coordonată pentru toate autoritățile de planificare și operaționale din rețea. Rețeaua sprijină actorii operaționali în punerea în aplicare a obligațiilor lor și sprijină entitățile care trebuie să se ocupe de anchetarea accidentelor uh, din domeniul aviației. Um, sunt citate din regulament. Gestionarul de rețea uh, creează și pune aplicare designul rețelei uh, europene și permite funcționarea traficului aerian în Europa se ocupă și de celula de coordonare de criză. Aceasta este o structură creată după uh, erupția vulcanului din Islanda de acum câțiva ani pentru a permite diseminarea informațiilor cât mai rapid și cât mai exact. EASA și Comisia Europeană fac parte și ele din această celulă de criză. Aceasta coordonează reacțiile la crize din cauza cenușei, cenușii vulcanice sau din cauza unei închideri neașteptate a spațiului aerian, de exemplu. În trecut, Parlamentul European ne-a sprijinit foarte mult în crearea structurilor uh, gestionării rețelei și Parlamentul ne sprijină în evoluția noastră ulterioară în cadrul pachetului Cerul Unic European 2+. Doresc să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru sprijinul dumneavoastră, care este cu adevărat foarte important pentru noi și în viitor. Vă voi vorbi despre structura spațiului aerian, modul în care acesta este organizat în Uniunea Europeană. Rare ori vedeți această hartă pentru că e plină de linii care reprezintă rutele aeriene din Uniunea Europeană. Este o structură între, dintre uh, punctele de plecare, este o adevărată pânză de păianjen. Este o structură complexă care permite zborurilor, zborurilor să fie cât mai directe și oferă și alternative de la un punct A la un punct B. Iată un exemplu pentru uh, un zbor între Londra și Istanbul, de exemplu. Există deci diferite posibilități de rute și uh, utilizatorul spațiului aerian va folosi ruta pe care o va dori pentru a ajunge la destinație. Apoi, operatorul avionului uh, va trimite un plan de zbor cu detalii, cum ar fi numărul zborului, tipul avionului, punctul de plecare și de destinație, ruta preferată și altitudinea care va fi folosită. Acest plan de zbor trebuie transmis gestionarului de rețea, va fi uh, evaluat pentru a se asigura că respectă eventualele restricții sau închiderele spațiului aerian. Aceste restricții pot fi permanente sau temporare. Restricțiile permanente conțin detalii, cum ar fi faptul că anumite rute pot fi folosite doar pentru survolare, în timp ce altele sunt folosite doar pentru sosiri sau doar pentru plecări. Uh, restricțiile temporare se pot datora unor probleme tehnice sau uh, supracapacităților uh, sau închiderea unei piste de aterizare sau decolare. Deci avem o listă de criterii pe care operatorii le folosesc pentru a selecta ruta preferată. Eu vorbesc aici sub supravegherea colegului de la IATA, pentru că în momentul în care va hotărâi ruta preferată, companiile aeriene uh, vor ține cont de timpul de zbor, de uh, costurile de, trans- de control aerian, uh, uh cheltuielile cu carburantul uh, și probleme legate de siguranță. Compania va planifica ruta nu doar în două dimensiuni, ci în trei dimensiuni pe acest slide vă arătăm a treia dimensiune. Avioanele zboară între 30.000 și 45.000 de picioare, adică între nivelul de zbor 300 și 450, adică între 9.000 și 14.000 de metri altitudine, dacă dorim să calculăm în metri. Aceste niveluri de zbor garantează separarea avioanelor unele de altele cu cel puțin 1000 de picioare verticale, adică 300 de metri. Dar uh, ruta preferată nu este întotdeauna disponibilă. Anumite rute sau spații aeriene pot fi închise din diferite motive, cum ar fi închiderea temporară pentru uh, uh, un exercițiu militar. Și statele au autoritatea și responsabilitatea de a evalua uh, dacă spațiul lor aerian este sigur și să hotărască care rute sunt deschise și, în a treia dimensiune, la ce altitudini. Colegul meu de la Conferința uh, Europeană a viaței Civile vă va spune mai multe despre acest cadru juridic peste câteva minute. Revenim acum la a treia dimensiune. Rutele pot fi închise la un nivel uh, mai scăzut, dar rămân deschise la nivel mai ridicat de altitudine. Deci, pe această diagramă, de exemplu, în spațiile în verde, ruta e închisă, dar cele de deasupra sunt deschise. Dacă un aeroport sau o parte specifică a unui spațiu aerian este închisă mm, în mod temporar, statul are responsabilitatea de a transmite o notă, așa numită notem în jargonul nostru, notam în jargonul nostru și transmite această informație tuturor statelor și utilizatorilor spațiului aerian. Aceste notam sunt distribuite în întreaga lume și sunt colectate din întreaga lume 24 din 24 de Eurocontrol care are o bază de date centrală europeană cu toate informațiile din întreaga lume. Aceste informații apoi sunt disponibile, disponibile în timp real utilizatorilor spațiului aerian și le oferă date la zi în legătură cu ruta lor de zbor. Bineînțeles, gestionarii spațiului aerian primesc aceste notam și Um, țin cont de ele dacă, de exemplu, un aeroport este închis. Um, deci, planul de zbor este evaluat din acest punct de vedere și, bineînțeles, respingem planul de zbor dacă el are ca destinație un spațiu aerian închis sau un aeroport închis. Așa funcționăm noi în momentul de față. Considerăm că în cadrul task force-ului ICAO la care participăm, Uh, evaluăm posibilitatea ameliorării acestui sistem care este deja foarte sigur. Trebuie să discutăm uh, cum pot fi făcute evaluările de risc făcute de către statele membre și cum datele, rezultatele lor pot ajunge în sistem. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o să uh, prezentăm sistemul nostru actual. Mulțumesc! Domnule Brenner, mulțumesc mult pentru prezentare. Trecem acum la domnul Salvatore Shakitano, secretarul executiv al Conferinței Europene a uh, Siguranței Aviatice. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor membrilor Comisiei pentru Transporturi. Aș vrea să fac o prezentare foarte scurtă și directorul general este alături de mine și poate eventual să intervină pentru anumite aspecte legate de siguranță, pentru că are experiență foarte mare în ceea ce privește aceste probleme referitoare la survolarea anumitor spații aeriene în care există zone de conflict. Organizația noastră este una cea mai, este uh, cea mai uh, veche în, Uniunea, uh, în Europa, a fost creată în 1945, cuprinde 44 de state care participă la această uh, organizație și se ocupă de um, siguranța transportului aviatic. Și încercăm să ne concentrăm pe aspectele legale și pe răspunderea care revine statelor care fac parte din această organizație în ceea ce privește utilizarea spațiului aerian. Ne bazăm pentru aceasta pe convenția semnată la Chicago în 1944, mai precis pe 4 decembrie 1944. Articolele principale n-am să vi le citesc, n-am să vi le citesc pe toate, însă am să subliniez doar câteva elemente importante în ceea ce privește răspunderile ce au fost identificate în această convenție. Primele două articole, articolul 1 și articolul 9, sunt cele care identifică competențele acordate statelor membre în ceea ce privește utilizarea spațiului aerian. Mai ales, primul articol identifică faptul că fiecare stat este singurul suveran în ceea ce privește utilizarea spațiului aerian deasupra teritoriului său. Al doilea articol, referitor la acest aspect, și anume articolul 9, se referă la competențele fiecărui stat membru de a restrânge sau de a interzice utilizarea acestui spațiu aerian de către anumite, de către anumite avioane. Acest lucru de altfel a fost explicat în parte și de domnul Brenner. Acest articol este cel care definește și limitează anumite competențe care revin statelor membre în acest domeniu în momentul în care există anumite zone de conflict. Acum, dincolo de aceste două articole, mai există un alt articol pe care n-am să vi-l citesc. Este vorba de articolul 28, care precizează faptul că există anumite obligații ce revin statelor membre. Primele două articole dau anumite competențe, puteri, se referă la suveranitate, suveranitatea în ceea ce privește teritoriul și spațiul aerian. Acest articol prezintă obligațiile uh, pe care le au statele membre pentru a prezenta informații, servicii, informații meteorologice, diferite alte tipuri de servicii în funcție de anumite standarde pe care trebuie să le furnizeze. Deci acest articol definește obligațiile statelor membre care pre, trebuie să furnizeze anumite servicii în ceea ce privește utilizarea spațiului aerian deasupra teritoriului lor. Asta înseamnă că organizarea spațiului aerian este de fapt o răspundere a statelor membre ale uh, organizației ICAO și trebuie să uh, publice aceste informații. Acesta e vorba de informații care se referă la reguli, la uh, decolări, la proceduri, la aterizări și așa mai departe. Însă, așa cum a spus și domnul Brenner, există și anumite restricții. Restricții temporare, spre exemplu, care pot fi adoptate în funcție de anumite evenimente care pot apărea. Și aceste restricții, această informație, trebuie să fie notificată către NOTAM. Deci, plecând de la aceste prime articole pe care le-am studiat ale Convenției de la Chicago, este clar faptul că statele membre ale ICAO sunt, ă, se ocupă de siguranța evenimentelor aviatice pe, ă, în spațiul aerian deasupra propriilor lor teritorii. Deci, acestea pot să ia decizia să limiteze utilizarea acestui spațiu aerian, atât în altitudine cât și în suprafață și um, um, trebuie să asigure această siguranță a diferitelor operațiuni. Acum, anexa 15 a Convenției de la Chicago Chicago identifică anumite condiții care trebuie să fie uh, îndeplinite pentru a publica informațiile acestea din partea statelor membre, însă aspectul cel mai important este următorul, și anume cine este responsabil pentru a notifica aceste informații. Această informație către NOTAM este realizată de către statul membru care face parte din ICAO în ceea ce privește utilizarea propriului sau spațiu aerian sau oricare alt stat contractant pe baza informației disponibile. Însă, aceste, pe baza acestor informații disponibile, un stat contractant poate să organizează o astfel de notificare către NOTAM, care va fi distribuită tuturor operatorilor și utilizatorilor și astfel să permită acestor utilizatori și acestor operatori să evite spațiul aerian respectiv dacă există dificultăți. Deci există o responsabilitate clară a statului uh, respectiv care gestionează propriul său spațiu aerian, dar există și această posibilitate ca un alt stat contractant să poată interveni în cazul în care dispune de anumite informații pentru a putea organiza, pentru a putea uh, emite această notificare către nota. Ca și consecința acestui fapt, acum există și problema uh, împărtășirii, împărțirii acestei informații. Dacă statul membru care este responsabil pentru gestionarea propriului său spațiu aerian poate să uh, facă o astfel de notificare notam, această informație trebuie să fie să se bazeze pe informații foarte precise, pe o analiză foarte precisă și uh, Trebuie să evităm situația în care se emit anumite notificări, am referitor la anumite restricții pentru anumite zboruri, fără să se știe exact care, în ce condiții aceste notificări au fost emise. De aceea, noi, în 4 august 2014, am stabilit o uh, forță de uh, analiză referitor la viața civilă pentru aceste zone de conflict, pentru a determina exact cum anume putem defini un sistem care colectează și care pune în comun aceste informații în ceea ce privește siguranța aviatică, tocmai pentru a ne asigura că vor exista uh, operațiuni aviatice deasupra acestor teritorii fără probleme. Deci această forță, această task force forță de intervenție uh, există și cu siguranță colegul meu vă va putea da mai multe informații pe acest punct. Iată, aceasta este prezentarea mea și deocamdată mă voi opri aici, însă rămân la dispoziția dumneavoastră în cazul în care aveți întrebări pentru a răspunde la acestea. Mulțumesc pentru atenție. Yeah. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Ciachitano, pentru această prezentare. Următorul vorbitor este Giancarlo Bono, de la Asociația Internațională uh, a Traficului Aerian. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați din Comisia de Transport. Vă mulțumesc pentru că ați invitat IATA să prezinte și perspectiva liniilor aeriene astăzi cu privire la procesul pe care îl folosim pentru planificarea și executarea zborurilor asupra anumitor zone. Pentru cei care nu cunosc IATA, această asociație este uh, cu sediul la Montreal și este un organism internațional comercial, creat în 1945. Astăzi reprezentăm 230, aproape 240 de linii aeriene din lumea întreagă, 93% din toate uh, zborurile internaționale de linie. Trebuie ca companiile aeriene membre IATA să respecte în permanență prevederile de gestionare a traficului aerian. Ca să putem autoriza o companie, trebuie să respectăm toate reglementările în vigoare. În ceea ce privește Uniunea Europeană, sigur că nu vreau să trec prin toate eh, reglementările în vigoare, e o listă lungă, însă în ceea ce privește evaluarea de risc aceasta trebuie să uh, corespundă celei mai noi anexe ICAO, anexa 19, din octombrie 2014. Toate uh, companiile membre IATA trebuie să aibă un sistem de evaluare a riscului asociat cu riscurile de securitate. Cred că știți uh, Cred că știți și dumneavoastră că toate companiile au pus în aplicare aceste prevederi pentru că mai avem doar o lună până la termenul limită de aplicare. Și aceste reglementări trebuie să fie uh, implementate și în diversele state uh, din lumea întreagă. Uh, ICAO este o organizație comercială, cu toate acestea avem standarde foarte stricte. Orice companie care dorește să adere la IATA trebuie să realizeze un audit de siguranță IATA ca să dovedească că respectă anumite standarde și bune practici. Unul dintre acestea este un sistem de evaluare a ă, riscurilor de securitate. Înainte de a accepta o companie ca nou membru, IATA verifică că aceasta are un astfel de sistem și din 2 în 2 ani verificăm sistemele la toate companiile. Prevederile sunt bazate pe legislațiile naționale și orice linie aeriană din orice stat trebuie să respecte reglementările naționale în vigoare. Ce aș dori să subliniez, după cum au spus și colegii dinaintea mea, este că orice decizie cu privire la închiderea sau deschiderea spațiului aerian și de asemenea responsabilitatea uh, de a oferi informații adecvate aparține statelor membre. Companiile aeriene nu au nici posibilitatea, nici capacitatea să deschidă dacă un spațiu aerian este închis sau deschis. Asta voiam să vă spun neapărat și vom vedea în următoarele slide-uri uh, ce informații se mai leagă de aceasta. Cum se petrece planificarea zborurilor? Toată planificarea se bazează pe informațiile pe care le avem. Informațiile sunt aprobate de autor autoritățile aeronautice din orice stat membru și se bazează pe informațiile oficiale disponibile, pe toate informațiile de natură permanentă, AIP sau NOTAM, informații cu natură temporară, emise de state și orice alte informații relevante pentru o anumită porțiune din spațiul aerian. Apoi se face o evaluare a riscului de siguranță și se decide dacă se va zbura sau nu în siguranță peste un anumit spațiu aerian. Dacă spațiul aerian e închis, e simplu de luat decizia. Nu avem voie să zburăm acolo, deci nu zburăm. Dacă spațiul este deschis, zburăm în zona respectivă numai dacă rezultatul evaluării noastre de risc arată că Um, riscul este acceptabil. Conceptul e foarte simplu. Sunt patru elemente care se evaluează înainte de planificarea unui zbor și ca pilot se învață foarte devreme aceste lucruri. În primul rând, dacă nu e sigur, nu se zboară pe o anumită rută. Dacă ruta este sigură, apoi se verifică regularitatea, pentru că dorim să ajungem la timp și să ajungem, să aducem la timp pe pasageri la destinație, ca să prindă zborurile următoare, eventual. Apoi încercăm să alegem și un mod de zbor în care să consumăm cât mai puțin carburant, deci să respectăm condițiile de economie. Și apoi evaluăm și confortul pasagerilor, pentru că s-ar putea ca unele condiții meteo să fie sigure, dar să nu ofere confort, adică să fie turbulențe legere la anumite altitudini. Acest proces se realizează la sediul liniilor aeriene, în birouri, dar vreau să subliniez și să spun clar că responsabilitatea finală pentru orice decizie referitoare la un zbor în Europa aparține comandantului zborului. După cum au spus și colegii noi, sigur că după accidentul uh, Malaysian Airlines, IATA participă la uh, task force-ul condus de ICAO. Este un grup de lucru nou, până acum s-a reunit de două ori și sperăm să vedem rezultate în următoarele luni. Cu toate acestea au fost uh, două proiecte bine definite, identificate imediat. În primul rând, trebuie să se exploreze cum sistemul NOTAM actual, sistemul de informații temporare, poate fi utilizat mai bine pentru a face schimb de informații urgente și critice. În al doilea rând, e vorba de un nou sistem centralizat care să fie creat pentru uh, punerea în comun rapidă a unor astfel de informații. Orice sistem de gestionare a riscului depinde de uh, calitatea informațiilor disponibile. Sigur că vom contribui cât de mult posibil la uh, acest grup de lucru împreună cu partenerii noștri reprezentați aici și cu alte asociații comerciale, cu Asociația Piloților și cu Fundația pentru Siguranța Zborurilor. E un efort comun și printr-o muncă comună trebuie să ne asigurăm că un sistem sigur va deveni și mai sigur. Da, mă, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezentare și pentru că ați respectat timpul alocat. Trecem acum la Patrick Key, director executiv al Agenției Europene de Siguranță Aviatică. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. It's a, uh, an honor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să fac această prezentare și să particip la această dezbatere. Am mai multe slide-uri prin care voi prezenta foarte pe scurt EASA, insistând în paralel pe diferite activități ale EASA în ceea ce privește securitatea aeronavelor și securitatea operațiunilor aeriene. EASA este independentă din punct de vedere operațional, adică avizele sale de securitate uh, sunt complet independente de reprezentanții industriei, de statele membre sau de instituțiile europene. Cel mai important lucru de pe acest slide este faptul că sistemul EASA se bazează pe trei piloni. Dumneavoastră, instituțiile europene, agenția și statele membre. Dacă uh, evaluăm sau observăm uh, domeniul de activitate al EA. sau observăm că acoperă toate operațiunile aeriene și avem sau uh, competență exclusivă sau uh, competență comună cu statele membre privind operațiunile aeriene, licențe, aer aeroportul, aerodromul și gestionarea traficului. Ce facem noi uh, în legătură cu securitatea aeronavelor. Certificăm toate aeronavele și componentele lor pentru Uniunea Europeană. Avem un mecanism de recunoaștere um, a aeronavelor americane, deci certificăm și aeronavele Boeing, ținând cont de um, certificările administrația federalei americane și uh, viceversa, americanii certifică aeronavele Airbus, ținând cont de evaluările noastre. Doresc să menționez faptul că aceasta este o competență exclusivă. Uh, suntem practic singurii din Europa care certifică aeronavele. Avem un sistem care colectează și analizează informațiile legate de siguranță și în caz de urgență uh, trimite rapoarte sau uh, chiar cere sau uh, impune um, rămânerea la sora unor aeronave în cazuri de urgență. Ne bazăm în aceste analize pe informații primite sau de la producătorii de aeronave sau de la operatorii uh, aeronautici sau de la statele membre. În gestionarea traficului aerian, aceasta este o responsabilitate comună a EASA și a statelor membre, deci nu avem competențe exclusive pentru a certifica uh, pe cei care oferă uh, Uh, servicii de trafic aerian și în cadrul acestei competențe comune, EASA transmite informații legate de siguranță prin așa numitele buletine de securitate, care sunt doar recomandări, nu sunt obligatorii. În săptămânile și lunile în ultimele săptămâni și luni uh, am emis mai multe astfel de buletine în legătură cu siguranța zborurilor în zone de conflict în legătură cu Ucraina, Israelul, uh, Libia, Siria, Irakul și Afganistan. În gestionarea traficului aerian, rolul EASA este relativ nou în comparație cu ceea ce facem uh, în domeniul certificării aeronavelor. Încă trebuie să stabilim fluxuri mai fluente de informații între statele membre și noi privind siguranța traficului, gestionării traficului aerian. Funcționează, dar credem că pot fi îmbunătățite. Dovada este faptul că pentru toate buletinele privind siguranța în legătură cu țările, zonele de conflict, aceste informații au venit exclusiv de la administrația americană pe baza acordului nostru cu Statele Unite în domenii legate de siguranță. Deci, calea pentru viitor corespunde uh, activității ICAO de la nivel mondial. Noi considerăm că în Uniunea Europeană e nevoie de un sistem de alertă care să includă toate componentele aviației. Acest sistem de alertă trebuie să se bazeze mai ales pe schimbul de informații, pentru că, până la urmă, ținând cont de diferite responsabilități ale reactorilor uh, implicați, cheia este comunicarea informațiilor potrivite, știind că informațiile trebuie calificate cumva și pentru a fi calificate e nevoie de implicarea Uh, agențiilor și ale gestionarului de rețea, adică a Eurocontrolului, pentru colectarea și diseminarea informațiilor. Având în vedere că suntem Agenția pentru Securitatea Aviației în Uniunea Europeană, noi putem avea un rol major de jucat în animarea acestui sistem de alertă. Avem deja instrumentele care ne-ar permite să informăm actorii interesați inclusiv să comunicăm uh, instrumente de urgență și credem că aceasta este o cale bună de urmat pentru viitor. Am dorit să vă propunem să ne ajutați, dumneavoastră, Parlamentul, și celelalte instituții europene, pentru că acest lucru poate fi făcut doar în cooperare cu statele membre pentru a se construi sistemul. Ceva uh, se face la nivel global, trebuie să facem ceva și la nivel european pentru a ne asigura că uh, companiile, pasagerii vor avea acces la toate informațiile care vor avea nevoie pentru a fi siguri uh, că zborurile sunt sigure. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah. Vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc și acum trecem la runda coordonatorilor. Sigur că vom da cuvântul și reprezentantului comisiei înainte. Domnul director de la DG Move are acum cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt încântat să particip la această nouă, primă ședință a nou, noi comisii pentru transportul. Vreau să vă felicit pentru postul dumneavoastră și vreau să vă felicit pentru faptul că ați ales un subiect atât de important tocmai pentru primele noastre discuții referitor la aviație. Și e clar că uh, sunt subiecte importante, cu atât mai mult cu cât există acest context al unor accidente aviatice recente. Uh, vara a fost destul de agitată din punct de vedere aviatic și am avut uh, două evenimente deosebit de importante MA370, după care a existat un al doilea accident aviatic, cel din Mali, și acum cu toții ne amintim vulcanul din Islanda, care cel puțin deocamdată pare să da din nou semne de agitație. E clar că acest lucru reprezintă o sursă de stres importantă pentru toate companiile aeriene și vreau să subliniez acest lucru. Acum, primul punct pe care uh, intervenienții l-au subliniat uh, s-a referit la obligațiile și competențele ce revin statelor membre. Uh, Salvatore s-a referit la Convenția de la Chicago în acest sens. Și știm care este convenția și știm cum anume aceasta este, uh, definește cadrul în care noi operăm. Un al doilea aspect. Și haideți să fim foarte clari, realitatea demonstrează că nu au întotdeauna în practică statele uh, posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile ce le revin. Uh, există anumite reguli, există uh, dorința de a avea această platformă de schimb de informații cu siguranță trebuie să înțelegem că există și un risc în ceea ce privește implementarea concretă a acestor competențe, a acestor obligații. S-ar putea să existe anumite slăbiciuni în rândul anumitor state membre, acolo unde ar uh, putea apărea anumite situații dificile. Și trebuie să avem o evaluare a riscului care să fie satisfăcătoare, să corespundă nevoilor. Și vreau să subliniez faptul că aici nu mă refer la un caz specific, nu mă refer la Ucraina, ci mă refer la acele situații de risc sistemic care trebuie să fie clarificate. Un al treilea aspect, așa cum au spus cei care au intervenit în numele IATA și al operatorilor, faptul că există anumite obligații pe care statele le impun operatorilor și e clar că dacă un spațiu aerian este închis, atunci nu, nu există zboruri în acest spațiu aerian. Și se poate zbura doar dacă evaluarea de risc uh, dă un rezultat satisfăcător. Însă acum trebuie să vedem care este situația concret și să vedem cum anume putem să intervenim. Ce poate face Uniunea Europeană în acest sens? Și cred că Patrick Key a pus o întrebare foarte interesantă la care cu toții ar trebui să ne gândim și împărtășesc punctele de vedere exprimate de uh, intervenienți și anume că statele membre au obligația aceasta de a furniza informații atât către EASA cât și către celelalte agenții care intervin în ceea ce privește siguranța aviatică. Deci e vorba de o uh, obligații referitor la uh, obligații operaționale e clar că trebuie să existe un prim punct de diseminare al informației și acest lucru reiese din discuțiile noastre și trebuie să vedem cum anume EASA concret va și, uh, se va și ocupa de diseminarea acestor informații. Acum, dacă reușim să facem acest lucru, e clar că vom face un pas înainte în ceea ce privește protecția pasagerilor europeni. Și un alt aspect noi trebuie să cerem statelor membre să facă și mai multe pentru a avea toate informațiile și analiza pertinentă în domeniu. Pentru că e nevoie și de implicarea branșei militare. Clar că acolo există resurse. Vreau să subliniez faptul că e nevoie de o colaborare suplimentară între statele membre, tocmai pentru a avea acces la această informație de tip militar. Această posibilitate ne va permite să dispunem de informații suplimentare, atât în Uniunea Europeană, atât în cadrul ICAO, atât în cadrul IASA și uh, uh, această informație va fi disponibilă pentru operator și ar putea fi utilizată. Însă aici sunt prudent ar putea fi utilizată și în viitoarea muncă de reglementare. Ar putea fi utilizată în mod obligatoriu sau pe bază voluntară această muncă să fie uh, propusă și operatorilor. Acum, statele membre nu trebuie să piardă din vedere aceste elemente în momentul în care există o interdicție sau o restricție de survolare a unui spațiu aerian uh, propriu, național. Un alt aspect care a fost uh, evocat de către ICAO și care este foarte important e referitor la transparența și comunicarea către uh, utilizatori. Da, E clar că acest lucru este interesant, însă aș vrea totuși să vă atrag atenția asupra unui aspect. Dacă sunt informați pasagerii înainte uh, de un zbor, trebuie să informăm referitor la ce anume? La o zonă de conflict, la un risc uh, care ar putea apărea? Vedeți cât de dificil este să determin care sunt informațiile ce trebuie furnizate și când anume, în momentul în care se cumpără biletul de avion, înainte, pe timpul zborului, în cazul în care zborul este efectuat. Vedeți, există aici diferite elemente operaționale și dacă uh, se uh, publică astfel de informații detaliate, trebuie să vedem dacă nu cumva uh, acest lucru ar duce la o sporire a vulnerabilității anumitor uh, companii aeriene care efectuează anumite rute, uh, zboruri pe anumite rute. Deci trebuie să definim exact ce anume, care sunt zonele de conflict și cum anume acestea trebuie să fie gestionate. E clar că întotdeauna un subiect destul de riscant Însă tocmai asta și facem acum. Încercăm să analizăm eventuale surse de risc. Domnule președinte, am vorbit deja prea mult, așa că vreau să vă mulțumesc pentru această șansă de a împărtăși diferite puncte de vedere. Bun. Trecem acum rapid la runda coordonatorilor, după care vom da cuvântul și celorlalți colegi pentru două-trei minute. Din partea PPE, domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru organizarea acestei uh, uh, dezbateri. Mulțumesc uh, celor care au făcut aici prezentări. Primul meu comentariu este că s-a prezentat <coughs> ce există în acest moment, ca și proceduri, ca și responsabilități. Cred că s-a vorbit mai puțin, insuficient, despre ceea ce trebuie făcut, având în vedere accidentul care s-a întâmplat în, în iulie. Este un accident foarte grav. S-a spus aici foarte clar, siguranța zborului este primul, prima prioritate a uh, instituțiilor, uh, companiilor care lucrează în acest domeniu. Cred că de data aceasta uh, n-a existat siguranță suficientă pentru acest zbor și, din păcate, am, uh, uh, s-a întâmplat un tragic uh, accident. Este un exemplu că în Uniunea Europeană, tragic din păcate exemplu, este un exemplu tragic, avem nevoie de o coordonare la nivel de Uniune a activității aviatice din, din Europa. Din păcate, statele membre se împotrivesc și acum acestui sistem cel pe care știți că se, se numește uh, Single European uh, Sky. Deci, după părerea mea, aș vrea... Întrebarea mea este foarte simplă. Știm ce s-a întâmplat chiar și uh, în, în timpul după evenimentul care, tragic care s-a întâmplat, n-am văzut o reacție coordonată și coerentă din partea instituțiilor europene. Au fost foarte multe informații de la Federația Rusă, de la Ucraina, ceea ce până la urmă a condus la un fel de la, la conflictul dintre, de informații dintre uh, Federația Rusă și Ucraina, dar n-am avut informații foarte clare, precise, care să lămurească opinia publică din partea instituțiilor europene care puteau să furnizeze aceste uh, informații. Deci, întrebarea mea este foarte simplă. Ce facem în viitor. Ce preconizați să faceți, să propuneți ca măsuri, legislație, proceduri în viitor pentru a preveni astfel de situații? Este extrem de important ca pasagerul să știe că este în siguranță într-un zbor, nu contează că zboară deasupra Europei sau deasupra Africii sau Asiei, trebuie să știe că este în siguranță. Ce faceți pentru a uh, elimina astfel de riscuri în viitor foarte repede pentru că e simplu să se spună statul membru este sau statul um, uh, de data asta nu e un stat membru ci un stat care este, face parte din uh, eurocontrol el este responsabil de siguranța zborului. astea sunt procedurile acum am trimis o notificare în care se spune aveți grijă că acolo este conflict? și cu asta am, am încheiat uh, uh, lucrurile. Nu cred că este uh, suficient pentru pasageri. Cred că trebuie să veniți cu o propunere concretă pe masă, în special Comisia, prin care instituțiile trebuie să primească responsabilități foarte clare ceea ce privește colectarea informațiilor evaluarea lor și luarea unei decizii foarte clare pentru că eu nu înțeleg cum se poate zbura deasupra unei zone de conflict atâta timp cât domnul Brenner a prezentat aici sunt nenumărate rute și posibilități de a ocoli o astfel de zonă de conflict. Chiar dacă se zboară de la o anumită înălțime, nu cred că este normal. Deci, întrebarea mea este foarte clară ce aveți ca propuneri în viitorul apropiat pentru a evita astfel de situații? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marinescu. Ismail Ertu. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, sigur că vorbim despre o catastrofă tragică care a avut loc în iulie și suntem solidari cu toți cei care și-au pierdut rude și prieteni în acest accident. Aș avea cinci întrebări și observații. În primul rând, o întrebare pentru toți care vor sau pot sau doresc să-mi răspundă. După acest accident, după această tragedie, s-a creat un grup internațional de experți care trebuie să-și prezinte rezultatele în septembrie, așa s-a anunțat, și aș vrea să întreb în acest context în ce măsură ați colaborat uh, până acum cu acest grup internațional de experți și în ce sens. Apoi aș dori să mă adresez Eurocontrol și reprezentantului EASA. În iulie s-a spus că uh, au fost probleme și în spațiul aerian din Alpii Estici. E vorba de uh, un radar secundar care nu a mai putut uh, monitoriza zborurile de pasageri în acea zonă. Aș vrea să vă întreb dacă e adevărat și dacă cumva din această cauză zborul MH17 nu a putut fi urmărit așa cum ar fi trebuit. A treia întrebare. Autoritatea, interna- autoritatea austriacă de control aerian nu a fost informată în acest sens și aș avea o întrebare pentru Eurocontrol la începutul lui iulie, dacă am înțeles eu bine și m-am informat bine, spațiul aerian deasupra Ucrainei de est ar fi trebuit să fie deja închis însă numai până la uh, 32.000 de picioare și acest uh, avion a zburat mai jos la 27.000 de picioare. E adevărat și dacă da, ce concluzii trageți de aici? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Van Dalen, ja. pentru ECR. Ja, voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, astăzi e ziua mea și mă bucur că pot să mă bucur de ziua mea astăzi, dar cei 300 de pasageri din zvonul MH17 nu vor mai putea să-și sărbătorească niciodată ziua de naștere, pentru că un nebun uh, cu un lansator de rachete a tras la întâmplare într-un avion care de fapt era un zbor civil. Aproape 300 de oameni și-au pierdut viața. Mulți dintre aceștia erau olandezi și toți cetățenii țării mele au fost foarte afectați de această tragedie. Acum, domnule președinte, ne dăm seama că nu e nici măcar posibil să se identifice rămășițile victimelor. Unele dintre acestea sunt încă acolo pe site-ul crashului și de multe ori um, anchetatorii nici nu au acces la acest site. Nu se poate ancheta corect cauzele acestui accident din cauza restricționării accesului. Aceasta este o tragedie pentru toți, pentru familiile celor care se aflau în acel avion și pentru toate statele care și-au pierdut cetățeni. În Parlamentul olandez s-a discutat săptămâna trecută despre acest accident și ni s-a spus că pe 15, 16 și 17 iulie Malaysia, Malaysia Airlines a trimis exact același plan de zbor la Eurocontrol. Pe 17 iulie zborul, planul de zbor a fost aprobat de Eurocontrol, plan identic cu cele din zilele precedente. Singura diferență a fost că a trebuit să zboare la nivelul de zbor 330 în loc de 350. Deci Eurocontrolul a aprobat acest plan de zbor. În presă s-a spus, unii au spus că British Airways pe 14 iulie a hotărât deja să nu mai zboare pe deasupra acestei zone. Iar așa este, British Airways a hotărât să nu mai folosească plan, un, o rută de zbor în acea zonă pe 14 iulie. De ce această informație nu a fost comunicată celorlalte companii? și de ce Eurocontrolul a continuat să aprobe planurile de zbor? De ce Eurocontrolul, când a văzut că British Airways a hotărât să nu mai folosească această rută, nu a contactat celelalte companii cu această informație? De ce nu a contactat British Airways și nu a întrebat de ce și-a schimbat ruta de zbor? Din ce motiv? De ce nu a transmis această informație celorlalte companii? este clar că aceasta a fost uh, uh o lacună enormă a sistemului și unele companii cu siguranță au un acces mai bun la informații decât altele. Deci e clar că nu există egalitate între companii. Lucrurile trebuie clarificate foarte clar. Dacă lucrurile nu sunt suficient de clare, oamenii nu vor fi mulțumiți. Informațiile trebuie comunicate în mod adecvat și rapid. cei care au avut ghinionul să se afle în acest avion nu își vor mai putea sărbători niciodată ziua de naștere. Aceasta este și responsabilitatea trebuie să fie uh, luată de unele dintre aceste organizații. Domnule Vandalen, uh, mulțumesc pentru ce ați spus și vreau să vă urez uh, la mulți ani, chiar dacă ați vorbit despre un uh, context trist și cred că spun asta în numele tuturor din comisie. Trecem acum la Alde Ghezine Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare practică, în primul rând. Vom primi aceste prezentări PowerPoint, pentru că cred că ar fi foarte bune nu doar pentru membrii noi, ci și pentru membrii vechi care sunt interesați de subiect. Așa facem. Bun, mulțumesc mult. Voiam să spun ca să nu uităm. Și apoi observație de ordin general, domnule Brenner, ați spus că ă, planurile sunt respectate în cea mai mare măsură posibilă Aș vrea să spun și eu că uh, Single European Sky ar permite și mai multe zboruri. Și apoi aș avea și următoarea întrebare. Când vom avea acest cer unic european? Pentru că atunci vom putea să creăm o coordonare și mai puternică și probabil că va fi mult mai bine garantată și siguranța aviatică în Europa. Avem acum foarte multe responsabilități fragmentate care ar fi bine să fie unitare. Apoi, a fost clar din discuția de astăzi că toată lumea crede că este foarte mare tragedia lui MH17 care s-a prăbușit deasupra Ucrainei, dar întrebarea care se degajă în mod clar este cine este de vină cum, cine ar trebui să-și asume responsabilitatea? Pentru că se pare că sunt foarte mulți. Ați spus uh, chiar dumneavoastră că ultima responsabilitate aparține comandantului zborului, deci capitanului zborului. Trebuie ca acesta însă să aibă informațiile adecvate la dispoziție. Înseamnă că și statele membre sunt responsabile. De ce Ucraina nu a transmis informațiile necesare? Se pune întrebarea, deci, cine e responsabil, comandantul sau Ucraina, care nu a uh, transmis informații corecte cu privire la această zonă de conflict? Sigur că se poate spune și că Putin e de vină. Asta e întrebarea, de fapt. Apoi, EASA este... Uh, responsabilă pentru siguranța uh, din spațiul aerian în Europa, dar și în general. Am putea să spunem că poate avem prea mulți responsabili sau prea mulți uh, actori care sunt prea puțin coordonați Deși întrebarea domnului Baldwin, uh, și să am auzit despre asta până acum, sunt foarte, mulți autori, foarte multe autorități, foarte multe instituții care se ocupă de domeniul uh, aviației, dar până la urmă pilotul este cel care este rănit dacă se întâmplă ceva. Cum putem ameliora acest sistem și apoi și pe mine mă interesează în ce măsură pot fi prevenite actele teroriste, pentru că nu se știe cine a tras cu racheta, există multe presupuneri, dar nicio probă nu se poate totuși să se prevadă aceste riscuri, să se influențeze cumva dinainte. Și mai pun o întrebare la ICAO. Acest grup de lucru se ocupă de uh, riscurile în aviația civilă. De ce a fost creat abia acum? Mai exista ceva similar înainte sau eu mă mir că nu exista mai de mult? De ce a fost creat doar acum? Și ultima întrebare, în ce măsură vă asumați și dumneavoastră o parte din responsabilitate uh, pentru traficul aerian și în ce măsură aveți uh, acces la informațiile serviciilor secrete, pentru că poate că serviciile secrete știu mai multe despre ce se întâmplă în anumite zone înainte ca um, autoritățile oficiale să fie informate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Meria Kilonen pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc experților și colegilor care au intervenit. Întotdeauna accidentele sunt evenimente tragice și nu mai putem să mai salvăm pe cei care au murit deja într-un accident. Dar putem avea dorința de a ne întoarce în timp și de a influența acel eveniment tragic. Însă nici asta nu se poate. După toate aceste intervenții, pot să vă spun că nu sunt pe deplin convinsă de faptul că prin informațiile pe care le-am primit suntem într-adevăr în măsură să spunem familiilor victimelor și prietenilor acestor victime că ne aflăm într-o situație în care se asigură pe deplin siguranța aeriană. Cum putem face ca acest lucru, aceste accidente, să nu se mai repete pe viitor? Cum putem face în așa fel încât, indiferent de numărul și amploarea conflictelor, uh, zonelor de conflict în lume, ca zborurile noastre, pasagerii să fie siguri că vor decola și că vor ateriza în mod corect, fără dificultăți, pentru a evita aceste accidente. Avem nevoie în acest sens de măsuri concrete care să fie luate de către aceste organizații și care să îi convingă pe pasageri că zborurile sunt sigure E o situație tristă. Când discutăm după ce au avut loc evenimentele, nimeni nu poate afirma că nu avem la dispoziția noastră tehnologia necesară, dispozitivele necesare care să ne permită să îmbunătățim situația. Și întrebarea mea este următoarea. Nu cumva astăzi există prea mulți actori care intervin în aceste domenii, care și spart pe bucățele răspunderea și până la urmă nimeni nu mai e responsabil de nimic. Pasagerii ne cer anumite drepturi și printre aceste drepturi există și acela de a călători în condiții de siguranță și trebuie să fim la înălțime. Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei noastre pentru faptul că a organizat acest schimb de opinii și această audiere. De ce? Pentru că astăzi obiectivul nostru este să vedem ce putem face pentru ca aceste evenimente să nu se mai repete pe viitor. Catastrofa MH17 trebuie să servească drept element uh, de bază pentru ca aceste, uh, acest tip de uh, evenimente să nu se mai repete pe viitor. Eu am ascultat cu atenție intervențiile și întrebarea mea prima este următoarea. Cum având în vedere evenimentele din Ucraina, cum anume a fost posibil să nu anticipăm cât de periculos era acest spațiu aerian, deși știam foarte bine că e vorba de o zonă de conflict? O a doua întrebare. De ce Ucraina și Federația Rusă nu au tras semnalul de alarmă? Și dacă l-au tras, atunci care a fost comunicarea, notificarea, informația pe care au furnizat-o? Apoi, intervin diferiți actori și acest lucru a fost subliniat de mai mulți colegi, organizații de aviație civilă, state membre, EASA. Toți acești actori ne putem pune întrebarea dacă au fost suficient de vigilenți. sau nu, care cumva astăzi am putea spune că de fapt statele sunt cele care au uh, în ultim resort, și posibilitatea de a evalua gradul de uh, pericol, de risc. Evident, toată lumea pune întrebarea aceasta în răspundere, a responsabilității. O întrebare foarte pertinentă. Cine este într-adevăr responsabil? Nu se putem prelua tot lanțul întreg. Dar mai există și o altă întrebare, tocmai pentru că aceste evenimente să nu se repete, o altă întrebare care se referă la sancțiuni. Cum putem evalua o sancțiune uh, care să fie suficient de puternică pentru ca acest lucru să nu se mai repete pe viitor? Deci întrebarea este, care sunt proiectele dumneavoastră, care sunt pistele de lucru, de gândire, de analiză pe care le aveți ca urmare a acestor evenimente tragice, tocmai. Eu am speranța că înregistrați progrese eu nu sunt jurist ca și pregătire, nu? Dar aș vrea să știu cum anume veți întări acest cadru de colaborare, de centralizare a informației în acest domeniu. Cum veți face concret acest lucru? Oare trebuie să ajungem la încheierea unui anumit știu eu, tratat între diferitele state, adinauri, uh, colegul din partea EASA a spus că există 44 de state membre. Cum veți face acest lucru? Cum le puteți spune pe toate de acord? Oare nu putem să acordăm un mandat comisiei care să aibă în acest sens un rol major sau eventual să acordăm un mandat unei agenții care să se ocupe de acest lucru? Uh, Iată, acestea nu sunt propuneri pe care le fac eu, ci sunt semne de întrebare pe care vreau să le subliniez, tocmai pentru a vedea dacă v-ați gândit deja la acest tip de propuneri cu o latură concretă. Pentru că dacă se întărește misiunea EASA, dacă extindem competențele sale, da sau nu, e necesar să facem acest lucru? Asta și asta e o întrebare la ordinea zilei. Eu nu cred acest lucru, însă care este care sunt diferitele posibilități uh, alternative pe care dumneavoastră le puteți instaura în așa fel încât să avem uh, o bază de discuție. Mulțumesc. Mulțumesc. Peter Lundgren acum. Thank you for that. Um... <clears throat> Mulțumesc. Zborul Malaysia Airlines MH17 s-a prăbușit în estul Ucrainei, în zona Donetsk, pe 17 iulie Există informații controversate în legătură cu acest accident, având în vedere că la început Statele Unite și multe comunicate de presă s-au datorat unei greșeli ale forțelor uh, proruse cu misile BUK. Apoi, S-a vorbit despre prezența unui avon militar în apropierea zborului MH17. De atunci nu mi s-a mai uh, um, comunicat alte informații clare în legătură cu acest uh, accident. Nu știm nimic despre cutia neagră și uh, durează mult mai mult uh, până aflăm uh, informații decât în alte cazuri. Deci, cred că trebuie să se comunice informații clare și directe pentru a asigura siguranța tuturor pasagerilor. Dar cum putem fi siguri care este uh, situația în anchetă? În uh, nota EASA, biroul ucrainean de anchetă a cerut oficial organizației EASA să numească un expert și unui anchetator uh, să meargă la Kiev pe 21 iulie pentru a sprijini efortul internațional. Um, EASA va continua să sprijine uh, Uh, Consiliul um, olandez pentru siguranța aviației. De ce EASA oferă doar sprijin și nu este implicată în echipa de anchetare ca alte țări, cum ar fi Regatul Unit, uh, Malaezia, Rusia, Franța, Italia, Indonezia și așa mai departe? EASA nu a primit niciun fel de informații înainte de crash în legătură cu restricțiile în serviciul traficului aerian din Ucraina. De ce EASA nu a căutat astfel de informații? Uh, știa doar că era război în Ucraina, a așteptat informații fără să acționeze, să facă nimic din proprie inițiativă, care este procedura de aprobare a rutelor fără a verifica situația din diferitele țări. Am citit de asemenea că EASA are responsabilități de siguranță, um, de, de certificarea securității avioanelor europene. Dar ce se întâmplă cu alte aeronave din alte țări? Asigură siguranța pasagerilor aerieni și pe alte aeronave? Siguranța este esențială în orice sistem de transport. EASA diseminează informații și recomandări prin buletine și le transmite comunității în domeniul aviatic în general. În al patrulea rând, ce facem cu pasagerii? Ei cum sunt informați în legătură cu siguranța rutei pe care zboară? Cetățenii europeni cheltuie bani frumoși cu EASA. În al cincilea rând, ce facem cu controlarea reală a siguranței pasagerilor? Este EASA necesară pasagerilor sau poate ar fi mai bine ca statele membre uh, să își gestioneze singurele siguranța fără a impune costuri suplimentare cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul celorlalți, aș vrea să dau experților noștri șansa să și răspundă la aceste întrebări. Domnul Brenner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebări și intervenții. În legătură cu cerul unic european, pornesc de aici și evoluția în cadrul acestuia, suntem convinși că putem să continuăm să progresăm în domeniul cerului unic european, optimizând designul rutelor în uh, Uniunea Europeană, așa cum a propus Parlamentul European în cadrul SES2+. Am optimizat rețeaua, am redus lungimea unor rute, dar putem să facem mult mai multe dacă continuăm în etapele următoare, așa cum a propus Parlamentul European. De aceea am spus la început că Aștept în continuare ca Parlamentul să ne sprijine pe această cale pentru că e posibil să optimizăm în continuare rețeaua și să evităm fragmentarea. La întrebarea de ce Eurocontrolul a acceptat zborul de, eh, planul de zbor. Eurocontrolul verifică toate planurile de zbor eh, din Europa, eh, care pleacă din Europa, care ajung în Europa și respectă baza de date, așa cum a explicat colegul meu Salvatore, sistemul NOTAM, în um, care statele um, informează dacă au deschis sau închis uh, spațiul aerian. Zborul Malaysian Airlines a zburat pe o rută la, un, la o altitudine deschisă, uh, unde traficul nu era restricționat. Sub acest nivel de zbor, într-adevăr, spațiul aerian era închis de Ucraina, dar la această înălțime și mai sus, ruta era deschisă. Deci, Informațiile privind decizia Ucrainei privind acest uh, spațiu aerian era publică și era, era, era cunoscut de toți actorii interesați însă motivele nu au fost disponibile. Deci statele membre hotărăsc de ce trebuie să lase deschise sau nu anumite părți ale spațiului aerian. Deci, uh, aceste decizii se iau de la caz la caz și sunt uh, comunicate uh, prin acorduri individuale cu anumite state membre, dar nu la nivel comun. aceste motive nu sunt disponibile la nivel european. Într-adevăr, ar fi fost interesant să aflăm de ce Ucraina a închis spațiul aerian sub anumite altitudine și nu deasupra acesteia um, Considerăm că ICAO și Task Force-ul în curând va trage concluzii în legătură cu oportunitatea comunicării unor astfel de informații și uh, vom vedea cum vom putea ameliora sistemul pe viitor. În legătură cu comunicarea informațiilor, statele membre trebuie să dețină aceste informații uh, trebuie să folosească aceste informații în cadrul evaluării riscului și noi, um, organismul de gestionare a rețelei, dorim și noi să avem aceste informații pentru a le verifica pertinența. Aceasta este o evoluție pe viitor, pentru că nu putem accepta decesele celor din zbor, de pe zborul MH17 fără a ameliora sistemul pe viitor, pentru că așa ceva să nu se mai întâmple. Trebuie să tragem lecții din uh, această tragedie este important ca aceste motive să fie comunicate. Așa cum am spus, Eurocontrol este o mm, organizație civilă și militară, deci primim multe informații la de membre, dar nu uh, întotdeauna și în mod obligatoriu. Deci, informațiile trebuie comunicate unui cerc închis de utilizatori, nu trebuie să fie comunicate la nivel public, pentru că sunt informații, sunt informații sensibile. Uh, dar totuși trebuie să fie disponibile în anumite cercuri. Și discutăm în cadrul task force-ului pertinența ameliorării sistemului. Mulțumesc, domnul Salvatore Ciachitano. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș referi și eu la câteva, întrebările, la câteva dintre întrebările care au fost uh, puse de-a lungul dezbaterilor. Mai întâi, aș vrea să spun că aviația civilă, prin definiție, este un eveniment, un fenomen internațional, e o activitate care nu este legată doar de o regiune, de un stat, ci este globală. Iar în acest sens, orice inițiativă care ar trebui să fie uh, luată, spre exemplu o interdicție, trebuie să fie coordonată, o astfel de decizie trebuie să fie coordonată la nivel global și în acest context trebuie să subliniem faptul că uh, uitându-ne la reacțiile față de un accident, față de acest accident, e bine, eu cred că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că orice inițiativă care poate fi luată după un astfel de eveniment nu trebuie să fie luată la nivel regional, pentru că asta s-ar putea să creeze mai multe probleme decât să rezolve probleme în materie de sprijin față de transportul care se uh, realizează în Europa. Ceea ce am spus din partea ICAO este că avem nevoie de această forță, grup operativ, tocmai pentru a identifica slăbiciunile sistemului. Și anume, una dintre slăbiciuni este felul în care se împărtășește informația. Am subliniat faptul că răspunderea revine statelor membre, însă Așa cum au spus și colegii, e clar că anumite state membre poate nu își îndeplinesc obligațiile. Nu au fost în măsură să le îndeplinească din diferite motive mai întâi lipsa de informații ar putea fi o explicație, o evaluare eronată a situației. Deci, unul dintre punctele cele mai importante la, pe care dorește să le rezolve uh, ICAO este tocmai să creeze o platformă, chiar dacă nu se schimbă sistemul de împărtășire a responsabilității. Vreau să subliniez că anumiți membri ai Consiliului Executiv de la ICAO au propus anumite amendamente, modificări ale Convenției de la Chicago, tocmai pentru a vedea cum anume putem rezolva anumite probleme fără să creăm alte probleme. Deci, răspunderea referitor la servicii, la informații în ceea ce privește spațiul aerian trebuie să rămână la nivel de state membre, însă, dacă există informații pe baza cărora anumite state membre trebuie să ia anumite decizii sau informații pe care, care provin din diferite alte surse, chiar și din partea serviciilor secrete, e bine, această informație trebuie să fie împărtășită la nivel global, pe o platformă globală. Aceasta este unul, acesta este unul dintre obiectivele noastre în cadrul ICAO și anume să avem această platformă și sperăm să putem face o astfel de propunere până în luna octombrie, tocmai pentru a pune la punct un astfel de sistem uniformizat de împărtășire a informației. Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer este informarea pasagerilor, informațiile propuse pasagerilor. Cred că informația cea mai importantă pe care sistemul trebuie să o transmită este că sistemul per se este unul sigur. Și asta trebuie să fie subliniat la nivel de state membre și de comisie. În 2013, 3 miliarde de pasageri au zburat peste tot în lume. Și dacă e să comparăm asta cu această cifră cu uh, numărul mic de accidente, e clar că sistemul, în general, este unul sigur. Acțiunile ce trebuie întreprinse, trebuie întreprinse la nivel internațional. Noi nu putem, după părerea mea, să uh, Uh, antrenăm pasageri într-o direcție nedorită uh, în cazul în care uh, trebuie să afirmăm dacă zborul pe care pasagerii respectiv îl vor face este unul sigur sau nu. Nu, trebuie să avem o abordare coerentă în cadrul acestui sistem. Deci informația, după părerea mea, trebuie să fie, care trebuie să fie transmisă pasagerilor este că, per total, sistemul este unul sigur. și trebuie să facem față acelor situații deosebite, evenimente deosebite. Apoi m-aș referi și la un alt aspect, referitor la coordonarea în Europa între diferitele organisme care intervin în domeniu și dacă nu cumva sunt prea mulți actori care intervin. Nu cred că asta e la ordinea de zile. Per total, sistemul Uniunea Europeană, sistemul european este unul complex, asta știți foarte bine, având în vedere diferitele instituții. Însă, informația și misiunea încredințată diferitelor organisme este foarte clar definită și nu cred că am fi putut evita acest accident pe baza informațiilor pe care, de care dispuneam. Mă voi opri aici. Mulțumesc. Dankeschön. Mulțumesc. Acum domnul Buono. Thank you, Mr. Chairman. Although there were no specific uh, questions addressed to IATA, I'd would like Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă nu au fost puse întrebări specifice pentru IATA, pot să fac câteva observații, mai ales în legătură cu fragmentării și duplicărilor. Într-adevăr, fragmentarea și duplicarea nu sunt uh, uh, concepte prietene cu siguranță. Cerul unic european este unul dintre proiectele care poate să facă acest sistem care este deja foarte sigur, așa cum a spus colegul meu observatore, și mai sigur, pentru că Astfel se va, vor evita duplicatele. Astfel, fluxul de informații va fi mai bun, um, informațiile și procedurile vor putea circula mai bine. Sperăm că Parlamentul European, alături de ceilalți legiuitori, vor putea să avanseze pe această cale pentru a ne permite uh, să beneficiem cu toții de pe urma avantajelor ameliorării sistemului. Apoi, în legătură cu cauzele accidentului, S-a amintit că există că o anchetă oficială e în curs sub conducerea Consiliului Național Olandez pentru Siguranța Transporturilor cu implicarea ICAO Vă amintesc faptul că obiectivul acestei anchete nu este să se dea vina unii pe alții, ci să se înțeleagă cauzele accidentului și pentru a preveni un nou astfel de accident. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră în momentul de față. Știm cu toții că ancheta a fost limitată de faptul că accesul la site-ul crash nu a fost întotdeauna posibil Trebuie să ne asigurăm că anchetatorii care au obiectivul să găsească cauzele accidentului și de a preveni repetarea lui vor avea posibilitatea să înțeleagă cu adevărat ce s-a întâmplat și să poată să își încheie ancheta în mod rapid și corespunzător. Mulțumesc, Patrick Key. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect e unul foarte complex și unul dintre lucrurile pe care le-a spus domnul Baldwin și care trebuie subliniat este acela că, într-adevăr, un stat este responsabil de garantarea siguranței în spațiul său aerian și de aceea trebuie să informeze comunitatea aviatică cu privire la pericolele din acel spațiu aerian și chiar să emită un notam privind închiderea spațiului aerian. Dar uneori statele nu pot, poate nu au uh, același mod de a evalua riscurile ca alți, alți actori. Aș avea un exemplu pe care vi l-am și oferit mai devreme. În cazul Ucrainei, în aprilie, după cum știți, a fost anexată Crimea de către Rusia și din această cauză Rusia a publicat un notam spunând că de acum încolo spațiul uh, aerian din Crimea este al Rusiei. Este spațiul aerian rus. Ucraina, în schimb, a spus, ba nu, e spațiul nostru aerian. Riscul era ca orice aparat de zbor care intra în această zonă să nu știe ce uh, autoritatea de control să contacteze. Și pe această bază, ICAO a trimis o scrisoare de stat, cum o numim noi, spunând că este o situație extrem de periculoasă și că recomandă operatorilor din statele membre să nu treacă prin această zonă. Gestionarul rețelei Eurocontrol a implementat măsuri de închidere a acestui spațiu aerian și EASA a publicat un buletin de uh, informații de siguranță în același scop. Ce vreau să spun este că EASA a primit um, două luni după aceea o scrisoare din partea autorității ucrainene de aviație civilă prin care ni se spunea că se pot redeschide câteva rute în acest spațiu aerian. Evaluarea noastră era că nu e încă sigură zona. De aceea ne-am menținut recomandările de siguranță, să nu se intre în spațiul aerian. Ceea ce înseamnă că, până la urmă, cheia este informația, schimbul de informații și codificarea acestor informații. Noi cunoaștem domeniul, noi înțelegem uh, controlul uh, traficului aerian și noi am știut că evaluarea ucraineană nu este cea mai sigură în acest domeniu, în acest caz specific. În ultimele săptămâni am avut în repetate rânduri informații din Siria, Libia, Afganistan, Irak. Aceste state nu au emis ele notam că închid spațiul aerian pentru că nu e sigur, dar americanii au emis un notam către propriile lor companii aeriene, interzicând ca uh, companiile aeriene americane să uh, survoleze aceste zone. Iată cât de complexă este situația. Până la urmă, ce trebuie noi să facem este să facem un schimb de informații mai eficient. La nivel european, dar și la nivel global știind că la ICAO sunt state membre Rusia, Afganistan, Irak, toate. Și e vorba de o organizație interguvernamentală la care se iau decizii unanime. Deci există anumite limite în astfel de medii, e clar, înțelegem. Dar în Europa cred că putem să punem la punct un mod de a realiza un schimb de informații și chiar o codificare a informației, pentru că doar un schimb de informații nu e suficient, se vede și din exemple. Trebuie codificate aceste informații și probabil că aceasta este partea cea mai grea. Au fost întrebări care sugerau că ar fi prea mulți actori, prea multe roluri. Și sunt într-adevăr câțiva actori în Europa, 28 de state membre, 28 de prestatari de servicii în domeniul navigației. Dar cred că rolurile, după cum a spus și Salvatore, rolurile sunt foarte clare. Ce poate fi ameliorat este fluxul de informații între acești actori. În propunerea legislativă CEF 2+, S-a uh, sugerat că ar trebui aliniat cadrul legislativ european la cadrul EASA de siguranță și cred că acest lucru ar însemna practic să se facă schimbul de informații mai bine decât se face astăzi. A fost și o întrebare referitoare la interferențele radar. Au fost într-adevăr anumite interferențe radar Au fost anumite experiențe cu interferențe radar, dar nu au avut nicio legătură cu zona ucraineană și s-au întâmplat la începutul lui iunie. Deci a fost un cu totul alt moment și nu cred că trebuie să fie corelate cele două evenimente. În ceea ce privește rolul nostru în investigarea accidentelor, e foarte clar, se spune în legislația UE, că noi suntem uh, observatori, susținători Noi facem legătura cu industria de producție și operatori. E clar că avem responsabilități bine delimitate și alte responsabilități sunt ale statelor. Și în acest caz colaborăm cu organismul olandez care investigează acest accident. Sigur că nu avem dreptul de a face schimb de informații cu nimeni. Nu putem decât să respectăm prevederile organismului din țările de jos cu privire la schimbul de informații. În ceea ce privește soluțiile, nu este atât de greu. Nu trebuie să creăm sisteme europene de mai multe milioane de euro ca să avem cel puțin un mai bun schimb de informații între actori. Se pune problema să găsim procesele, să găsim actorii care să se ajute unii pe alții și să găsim procesele prin care să se facă schimb de informații confidențiale, neconfidențiale, să vedem uh, cât de departe mergem și ce nivel de implicare dorim să avem Uh, din partea serviciilor de informații militare și cum procedăm. E fezabil, am început discuțiile cu anumite organisme militare UE pe această temă și avem nevoie de susținerea instituțiilor UE pentru a pune pe picioare acest mecanism de schimb de informații. Și cred că vom găsi o cale între statele membre Eurocontrol și EASA de colaborare și ca să ne asigurăm că fluxurile de informații sunt mult mai bune decât astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Baldwin, repede. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o discuție foarte interesantă și foarte utilă și vreau să mulțumesc tuturor pentru întrebări. Am ascultat și am auzit foarte multe apeluri pentru a identifica pe cei care sunt responsabili. Și dați-mi voie să spun în mod foarte clar că prima responsabilitate pentru aceasta, pentru acest accident tragic, e în seama celui care a tras acea rachetă. Asta am și auzit spunându-se aici în sală. Așa cum a spus și domnul vicepreședinte Calas imediat după accident, cei care au comis acest act sunt cei care trebuie aduși în fața justiției. Deci cred că, indiferent despre ceea ce am discutat noi aici în materie de siguranță, de sistem, nu trebuie să uităm, să uităm acest fapt deosebit de important. Însă, așa cum a spus și Patrick, e clar că situația este una destul de complicată ce anume reglementăm, cum anume reglementăm și cred că trebuie să analizăm acest concept de responsabilitate pe o scară mai largă. Noi, autoritățile, și cred că aici avem un, un panel de experți foarte reprezentativ, noi trebuie să fim gata să analizăm foarte repede ceea ce trebuie să facem, să monitorizăm exact situația pentru a ne asigura că știm foarte clar cui și ce anume revine ca și responsabilitate, că sistemul per total operează foarte bine și că este atât de bun pe cât e posibil. Împărtășesc opinia exprimată de Salvatore și anume că uh, subiectul cel mai important este să ne asigurăm că răspunderea este foarte clară și în același timp că suntem și gata să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca informația să fie îmbunătățită. Și dacă e necesar în lumina acestor uh, Uh, discuții să fim gata să analizăm acele răspunderi specifice și eventual să, le, să vedem dacă trebuie să mai adăugăm alte competențe suplimentare sau nu. Unii au spus că poate ar trebui să reducem numărul de actori care intervin sau poate chiar să eliminăm anumiți actori uh, pentru a reduce riscul ca astfel de accidente să uh, se repete pe viitor. Aici avem ICAO, avem Eurocontrol, avem grupul de lucru operativ, și iată că acestea se aplacă asupra unor subiecte deosebit de urgente și de importante. De aceea, dacă îmi permiteți, aș mai spune încă o dată, toți cei care doresc să înregistrăm progrese, v-aș ruga să nu vă pripiți, să nu trageți concluzii prea pripite și să nu cumva să alimentăm prin dezbaterile noastre și pe cei care au anumite teorii conspiraționiste. Și o, încă o informație, domnule președinte, referitor la ancheta care se derulează acum, în momentul de față, de către autoritățile din Olanda. E clar că trebuie ca accesul la uh, fața locului, acolo unde a avut loc accidentul, să fie asigurat și uh, branșa de investigare, de anchetă din partea Regatului Unit uh, Uh, va uh, interveni de asemenea și cât am înțeles, experții trebuie să prezinte deja un prim raport preliminar Uh, care să fie foarte faptic și care să preia toate informațiile pe care au reușit să le culeagă. Însă, încă o dată, în ceea ce privește tragerea la răspundere, felul în care se repartizează răspunderea, e clar că această anchetă va lămuri aceste elemente, dar la final, deocamdată ancheta a început și vom vedea cum anume se va stabili uh, răspunderea. E clar că e nevoie de un proces de cooperare uh, și există o primă informație, o prim, primă uh, ședință organizată la nivel internațional, a fost organizată în data de 14 iulie. Uh, știu că unii colegi s-au referit de asemenea și la cerul unic european. E clar că noi vrem să vă mulțumim pentru sprijinul pe care Parlamentul European l-a adus față de acest proiect. Și e destul de tentant să faci anumite comparații și să, anumite, și să spui întrebarea cum, cum anume un astfel de cer unic european ar putea să ducă pe viitor la evitarea unui astfel de accidente. Nu uitați că acest accident a avut loc în afara uh, Um, um, spațiului gestionat de cerul unic european. A avut loc în Ucraina. Deci, dacă am fi avut un cer unic european, tot n-am fi putut evita un astfel de accident. De aceea cred eu că e foarte bine să fim ponderați, să, să, să gândim bine, să nu ne pripim să ne concentrăm pe chestiuni de siguranță aviatică. E clar că lucrurile pot fi îmbunătățite uh, și cred că vom reuși să facem acest lucru pe viitor. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul celorlalți acum, vreau să le spun celor care au pus întrebări. Credeți că vi s-a răspuns la toate întrebările sau e vreuna care a rămas ne, ne, fără răspuns? Pe scurt, vă rog, domnul Van Dalen. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, că am dat ocazia să intervin din nou. Da, m-am gândit adinaur să uh, fac apel la un punct de procedură, însă eu am pus o întrebare foarte specifică și anume cum anume se face că anumite companii aeriene, precum British Airways, au putut beneficia încă din data de 14 iulie de informații uh, care să le permită să ia o decizie de a nu mai zbura pe această rută către deasupra Ucrainei. Și celelalte companii nu au avut aceste informații. Știm că acum ancheta este în curs de derulare și că ea va uh, lămuri lucrurile, însă aș vrea să știu oare nu cumva anumite companii au informații mai bune uh, și care le permit astfel să-și schimbe rutele utilizate și oare n-ar trebui să analizăm acest punct? Domnul Ertug. Mulțumesc, s-au spus multe lucruri foarte interesante, dar aș vrea să revin la întrebarea pe care am pus-o. De fapt, am pus cinci întrebări, nu vreau să le repet pe toate, dar uh, la una nu mi s-a răspuns din câte am înțeles eu. Și anume, am întrebat dacă e corect că la începutul lui iulie a fost, au fost turbulențe ale siguranței aeriene în spațiul alpin estic. Și dacă nu cumva acesta a fost motivul pentru care MH17 nu a fost uh, vizibil pe radar și de ce nu au fost autoritățile relevante informate. S-a făcut uh, anume această sursă externă de tulburări, de turbulențe a, a fost rezultatul unui exercițiu NATO din Ungaria, unde s-a folosit un transponder care a fost închis în timpul exercițiului. S-a, practic s-a exersat închiderea unui transponder. Cred că ar fi important ca pe viitor să fim mai bine informați cu privire la astfel de lucruri și mai bine pregătiți. Domnul Marinescu, din nou. Thank you, uh, uh Chair. Thank you very much for... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru răspunsuri, însă voi repeta încă o dată întrebarea mea. Iată s-a, referit adinaur la un grup operativ, la un task force care trebuie să evalueze felul în care se împărtășesc informațiile. Domnul Chi, de asemenea, s-a referit la acest aspect informat și anume schimbul de informații. Și acum, întrebare direct către comisie aveți cumva intenția să faceți ceva în viitorul apropiat, o evaluare a ceea ce s-a întâmplat și o propunere pentru a modifica ceva în legislația europeană? Acum ultima, Gesine Meissner. Da, foarte pe scurt, am pus o întrebare despre serviciile secrete și dacă acestea trimit informații. Domnul Brenner a vorbit de uh, serviciile secrete militare, dar nu sunt identice cu serviciile secrete. Primiți informații de la serviciile secrete sau nu? Nici... Bun, nu dăm cuvântul tuturor, ci celor care au primit întrebări. Întâi pentru întrebarea domnului Van Dalen. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Poate mai pot adăuga o frază, două, față de cele spuse de domnul uh, Patrick Key. Am spus încă de la uh, bun început că în regiunea, nu numai în ceea ce privește Austria, dar și țările învecinate, încă de la începutul iunie, dacă nu mă șel pe 12 iunie, aceste evenimente de acolo nu au nimic de a face cu accidentul uh, MH17. Noi din punct de vedere tehnic, investigăm, anchetăm ce s-a întâmplat și de ce s-au derulat lucrurile așa. Suntem în contact permanent cu diferite organizații care uh, au participat la aceste exerciții și uh, încercăm să vedem cum anume au fost furnizate aceste servicii, atât în Austria cât și în țările învecinate. Ce s-a întâmplat concret acolo? E vorba de o anchetă de natură tehnică, în curs de derulare. Și, evident, a, și noi am crezut de la, la bun început că am avut anumite suspiciuni cum care exista o legătură între cele două elemente, însă până în prezent informațiile nu confirmă acest lucru. În orice caz, evaluarea tehnică e în curs de derulare și încercăm să vedem în continuare care ar fi fost motivele pentru care au apărut aceste evenimente. Deci, nimic de a face cu MH17, date diferite, regiuni diferite. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la British Airways. Ce pot să vă spun este că întotdeauna există diferite opțiuni și British Airways a hotărât să aleagă o altă rută, o rută alternativă, o rută diferită. Și la momentul respectiv, da, acea rută era deschisă, ea era uh, acceptată de către autoritățile din Ucraina. Nu uitați că în Europa există 33.000 de zboruri pe zi. Și Carlo Boni sau altcineva vă pot explica deci, care sunt motivele care stau la baza unei modificări a unei rute. Dacă o companie aeriană hotărăște să modifice o rută, Asta dintr-un motiv care nu e cunoscut de toți participanții la momentul respectiv poate să fie legat de cu totul și cu totul alte motive. Apoi, o altă întrebare se referă la faptul că dacă avem informații din partea serviciilor secrete, militare, nu uitați că aici e vorba de subiecte foarte sensibile și, cum am spus deja, în parte aceste informații sunt împărtășite, sunt și utilizate, dar numai în parte. Asta era și îngrijorarea mea, de fapt. Dacă vrem să îmbunătățim sistemul per total în Europa, poate că ar fi bine să mergem cu un pas mai departe și să cerem o împărtășire a și a acestui tip de informații pe care statele membre le dețin. Și asta cred că au spus-o și colegii în acest sens. Mulțumesc. Acum trecem la celelalte întrebări. Foster, Bach, Perinsky, Andersen, Deli, Zile și De Grandes. Cine mai dorește să se înscrie pe listă? Bun, avem trei minute pentru fiecare coleg și încep cu domnul Bach. Okay, thank you, thank you, Chairman. Am I next? I was not... Eu urmez? A, nu eram eu? Mr. Bach says... Domnul Bach zice că doamnele au prioritate, deci doamnă Foster, Putem să discutăm acum o oră despre cine trebuie să ia cuvântul. Come on, yeah. Haideți! Sorry, I missed it. Îmi pare rău că am, n-am, n-am ascultat, că tocmai îmi schimbam căștile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și cred că trebuie să mulțumim și celor care au venit astăzi de la diversele agenții și de la comisie. Cred că nu aș fi putut nici eu să exprim mai bine consecințele unui astfel de atac terorist decât uh, a făcut-o Peter Van Dalen în numele tuturor. E vorba de consecințe, de fapt. Și aș vrea să revin un pic în trecut. Aș reveni, după cum știți, eu vin din industria aeriană, deci mi-am petrecut uh, mare parte din viață la 35.000 de picioare sau cam pe acolo. Ori de câte ori sui într-un avion, nu știi ce se poate întâmpla și nici nu te gândești, pentru că ai încredere de plină în uh, minister, în serviciile secrete și așa mai departe. Și e foarte bine. După părerea mea, avionul rămâne cea mai sigură formă de transport de pe planeta aceasta. Totuși, lumea a progresat foarte mult. Mi-aduc deloc, aminte de Lockerbie, de acel 747 care a fost uh, doborât din cauza că cineva urcase un anume bagaj în acel avion și serviciile de informații din uh, Marea Britanie au colaborat uh, cu altele pentru a uh, demasca acel atac terorist din Farnborough. Și Cred, deci asta se întâmplă și iată că s-a progresat, se verifică în aeroport încărcătura și sunt măsuri de siguranță, dar mai târziu a venit și 11 septembrie și iarăși a trebuit să progresăm pentru că aveam de-a face cu teroriști gata să uh, se sinucidă odată cu detonarea bombei. A, a trebuit iarăși să se ia măsuri, am fost raportor în acest Parlament pe tema măsurilor de siguranță în aeroporturi și am încercat să facem față și am plătit un preț mare pentru asta. Și apoi iată că trecem și mai departe la acest accident. Cred că nimeni nu ar fi putut să prevadă așa ceva. În uh, retrospectivă e foarte ușor, dar până nu de mult era de neconceput ca un asemenea lucru să se întâmple unui avion civil. Eu cred că responsabilitatea aparține doar administrației ruse. Putem să aruncăm vina de la unii la alții, dar asta nu ne va uh, face să progresăm. Deci, cred că ei au toată răspunderea. Eu nu cred că s-au făcut erori de rute de zbor și de planificare a zborurilor. Pentru că cercetarea s-a făcut și apoi uh, au fost zboruri comerciale. Nu, zborul Malaysia Airlines n-a fost singurul care a luat-o pe acea rută, a fost și KLM, au mai fost și alte zboruri. Deci trebuie să revenim la unde ne aflăm astăzi și ce vrem să obținem din această audiere. Cred că aceasta este întrebarea cheie. S-au spus două lucruri, sper să fie utile și sunt convinsă că Comisia noastră și Parlamentul nostru își vor aduce contribuția. E vorba de comunicare, după cum ați spus, ne bazăm foarte mult pe informații, pe contrainformații militare și civile. Și uh, ați spus că dumneavoastră credeți că e loc de ameliorări și noi vă vom susține cu siguranță. Trebuie ca orice se face să se facă la nivel internațional. Și închei, domnule președinte, nu cred că e doar vorba de o problemă UE, pentru că e nevoie de un acord în lumea întreagă. Și ultimul lucru pe care doresc să-l spun este ce am încercat noi să începem, și anume Single European Sky și CESAR. E nevoie de mai multă voință politică aici, e nevoie de mai mult. Trebuie ca oamenii să înțeleagă că spațiul aerian e un bun comun și nu poate fi tratat separat. CESAR e o tehnologie a secolului, uh, aer-sol, care va ameliora sistemele și va asista pe toți cei din domeniul uh, gestionării traficului aerian și așa mai departe. Doar câteva idei. Cred că a fost foarte utilă această reuniune și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi să ne explice ce roluri joacă. Mulțumesc pentru cooperare. Domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, mă pot ralia la cele spuse de doamna Foster. A spus niște concluzii foarte utile și foarte reale. Aș avea trei întrebări concrete. În primul rând, ce facem pe viitor cu zonele de conflict, cum procedăm? Această întrebare a fost uh, menționată de mai multe ori, s-a spus că informațiile vin din statele membre, iar în statele implicate în conflicte înseamnă că nu se pot uh, transmite informații pe care să ne putem baza. Știm cu toții care e situația la fața locului, nu doar în Ucraina, ci peste tot în această regiune de conflict. Deci, pe viitor, cine va lua decizia? Nu, pentru că nu totdeauna se poate pune problema doar în termen de spațiu închis sau deschis. Și așa ar trebui să fie, închis sau deschis și nu ceva intermediar. Apoi, în al doilea rând, aș dori să mă refer la evaluarea riscurilor. Când este acceptabil, se zboară. Cine ia decizia dacă riscul e acceptabil? Pentru că pentru mine acceptabil nu e tot una cu ce e acceptabil pentru altcineva. Și apoi, eu am această temă, teamă, mă tem că se ține cont și de aspecte economice mult prea mult când se ia o decizie cu privire la risc. Și apoi o întrebare foarte concretă. Se vorbește și de o recomandare cât de obligatorie este o astfel de recomandare, pentru că o recomandare nu este tot una cu o interdicție. Știm cu toții din experiență că uneori se fac recomandări, dar nu sunt respectate chiar 100%. Ce se poate face? Mulțumesc! Dankeschön. Jetzt ist Herr Mulțumesc, domnul Pirinski. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că această discuție trebuie să atragă atenția asupra unui subiect, asupra unei întrebări generale. S-a spus că responsabilitatea pentru siguranța aeriană este de competența statelor individuale. În același timp, ni se spune că ar trebui să continuăm cu Single European Sky 2 Plus, ceea ce ar duce la o mai mare centralizare, după câte înțeleg eu, și la un fel de așteptare că la nivel european, la nivelul cerului unic european, s-ar crea o mai mare siguranță și securitate în aer. Aș vrea să-l rog pe domnul Baldwin și pe cei care mai doresc să se gândească dacă nu cumva ar fi nevoie să privim din nou și să reanalizăm propunerile făcute în cadrul inițiativei 2+, pentru că, din câte am înțeles eu, aceasta înseamnă o armonizare a patru regulamente existente și a regulamentului privind EASA. Din câte înțeleg eu, argumentarea globală a Comisiei a fost că e vorba mai mult sau mai puțin de un exercițiu tehnic ca să evităm duplicarea eforturilor, să aliniem prevederile și așa mai departe. Mai mult, există anumite aspecte în cadrul acestei inițiative care, în lumina importanței esențiale a siguranței, necesită poate să fie reanalizate. Mă gândesc la funcțiile de control de trafic aerian. S-a spus că acestea ar trebui să fie separate de operațiuni. Operațiunile de uh, asistență uneori se privatizează activitățile de asistență. S-a mai vorbit și despre centralizarea activităților de asistență în cadrul unei rețele care oferă funcționarea Single European Sky. Practic, ce vreau eu să vă spun, domnule președinte, e probabil că e necesar să acordăm o importanță primordială siguranței, mult mai mult decât uh, altor criterii, cum ar fi eficiența economică, uh, alinierea managementului și așa mai departe, care probabil că sunt valabile în principiu, dar care probabil nu sunt atât de importante ca acest punct central. Domnul Sakitano s-a referit la faptul că statul membru individual este răspunzător până la urmă. S-a vorbit despre schimbul de informații, probabil că e foarte important și închei imediat. Poate că sunt state membre ale căror sisteme trebuie ameliorate, dar e clar că nu trebuie să sacrificăm siguranța din această cauză. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Anderson. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să sprijin întrebările și observațiile coordonatorilor noștri, ale tuturor colegilor și doresc să spun că de multe ori nu ni s-a răspuns clar la întrebările puse. Așa că doresc să revin la una dintre acestea cu mai multă hotărâre. Uh, nu ne ajută prea mult să ni se spună că responsabilitatea este cea a rebelilor care au tras această rachetă. Pentru că dacă s-a încălcat conferința de la Chicago, din cauza anumitor persoane cheie din anumite state membre sau din alte state care știau anumite lucruri și nu le-au transmis, acest lucru trebuie anchetat. Știu că face parte din anchetă dar uh, nu ne ajută cu nimic să ne spuneți că rebelii au fost de vină. Apoi, se pare că unii știau că uh, aceste lansatoare de rachete cu rază lungă erau în mâinile rebelilor înainte să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Și la întrebare legată de British Airways, am o întrebare pentru Eurocontrol și alții. Au discutat direct cu British Airways la nivelul cel mai înalt? Ne-a interogat? de ce au luat această hotărâre în legătură cu planul de zbor? Face parte acest lucru din anchetă? Pentru că apar aici probleme juridice, probleme de răspundere și e foarte frumos să veniți aici să discutați cu noi, dar am impresia că nu ne dați răspunsuri. Și apoi am avut o întrebare specifică legată de tehnologie. Spuneți-ne ce tehnologie separată, independentă, în care investește Uniunea Europeană ne va ajuta să putem să deținem informații independente europene, de exemplu proiectele noastre de satelite, pentru a nu ne putea baza doar pe informații militare sau civile. Am o întrebare specifică, deci, legătură cu tehnologia prin satelit. Și apoi, răspunsul legat de informarea pasagerilor nu este acceptabil. Înțeleg că nu trebuie să îngrijorăm pe pasageri, în mod inutil, dar de ce să nu le transmitem informații specifice în, anumite, în legătură cu anumite planuri de zbor? Reprezentantul Comisiei are dreptate. Aceasta nu e o scuză uh, pentru a nu da oamenilor informații. Deci audierea este una foarte importantă, interesantă, cu motiv tragic și aș dori să transmit condolențele mele și cele ale partidului meu din Regatul Unit, tuturor celor afectați de acest incident, accident tragic. Sper că vom primi mai multe răspunsuri. Mulțumesc. Doamna Deli. da, da, da, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat prezentări foarte detaliate legate de procedurile folosite pentru um, comunicarea informațiilor legate de siguranța uh, aviatică în prima parte a audierii și uh, ni s-a părut foarte clar că există probleme grave uh, în punerea în aplicare a acestor mecanisme. Au fost astfel de probleme, mai ales uh, Uh, în cazul accidentului acestui um, avion um, Malaysian Airlines. Bineînțeles, cel care și cel care a tras această rachetă trebuie să fie adus în fața justiției. Așa cum a spus reprezentantul justiției, dar reprezentantul comisiei, dar cred că statele membre la aceste organizații Um, internaționale au responsabilitate când transmit informații. Aceste organizații au propriile lor reguli și proceduri în general pentru interacțiunile între statele lor membre. Dacă acestea nu sunt capabile să își respecte obligațiile și s-a spus deja că sau s-a pus sub semnul întrebării credibilitatea acestor informații care vin de la statele membre, anumite state membre care au probleme pentru că sunt în momentul de față zone de conflict. Și aș dori să aflu părerea sau să ne spuneți mai multe despre mecanismele interne pe care le folosiți în cazul în care statele membre ale organizațiilor dumneavoastră nu își respectă obligațiile așa cum ar trebui să o facă sau dacă informațiile transmise nu sunt uh, atât de fiabile cât ar trebui. Și în uh, informațiile pe care ni le-ați trimis prin e-mail, pe care EASA, EASA ni le-a trimis prin e-mail, se spune pe a treia pagină că pe 1 iulie Serviciile Traficului Aerian din Ucraina a publicat uh, un prim notem, notam și EASA a primit aceste informații înainte de accident. Și al doilea notam a fost transmis doar pe 17 iulie după crash. Singura mea întrebare este ce s-a întâmplat cu prima notam și de ce nu s-a primit această notă. Mulțumesc, Robert Zile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor experților pentru prezența lor alături de noi astăzi. Cred că obiectivul ședinței noastre este să transmitem experților uh, voință politică din partea noastră să propunem, să facem noi propuneri. Trebuie, trebuie să rămâneți profesioniști, dar și sprijiniți la nivel politic. După discuțiile de aici, este clar că Nu înțelegem cu toții la fel conceptul de zonă de conflict. După părerea mea, aceasta este o nouă zonă de de tip de zonă de conflict în estul Ucrainei, pentru că este un fel de război combinat. Este o situație nouă. Unii zboară chiar deasupra Siriei. Uh, anumite planuri de zbor uh, zboară deasupra Afganistanului, asupra Irakului. Însă sunt zone asupra cărora uh, nu se poate zbura Uh, cred că administrația rusă are o nouă abordare, spune că statul membru este responsabil în urma uh, unui uh, accident, uh, nu se poate da vina pe ICAO. Dar acest conflict este un conflict de tip nou, dar să nu uităm că nu este nici ultima Uh, situație de acest fel. Rusia ascunde informații. Dacă transmit rebelilor uh, tehnologii noi, cum ar fi aceste misile, este clar că la un moment dat vor apărea informații de la autoritățile olandeze și Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să supraviețuiască în această nouă situație politică. Pentru că nu doar persoana care uh, apasă pe trăgace de vină, ci și uh, cei care au vândut aceste uh, lansatoare de misile rebelilor. Dacă nu, vom ajunge într-o altă fază în care cetățenii europeni, uh, olandezi și așa mai departe, nu vor mai avea încredere în politicieni, în noi, în instituțiile noastre, în instituțiile care se ocupă de siguranța aviației. Aceasta este o adevărată provocare politică pentru noi. În fine, aș dori să mai spun câteva cuvinte. Cred că trebuie să existe un nou concept și anume că zona dezastrului să rămână deschisă în zona de conflict, să nu se mai permită ceea ce se întâmplă acum. să nu se mai permită să nu se dea acces la zonă imediat. Este clar că cei care n-au dat acces la zonă au dorit să ascundă ceva. E păcat că nimeni nu e capabil să gestioneze această zonă. Este o tragedie pentru cei care, cărora le-au murit rudele. Cred că trebuie să avansăm noi idei pentru a gestiona astfel de situații. În fine, zborurile deasupra uh, Siberiei. Să, acum, având în vedere că s-au impus sancțiuni, chiar dacă nu s-au, uh, nu s-au impus încă aceste reguli, Rusia amenință să nu mai permită astfel de zboruri. Se poate reacționa cumva la nivel de experți? Mulțumesc. Da, non-outlook. Si, ora si, grazie. grație. Da, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și tuturor experților care au făcut o prezentare și care ne-au prezentat informații uh, referitor la toate dificultățile cu care ne confruntăm într-un astfel de context. E clar că aici încercăm să ne gândim împreună pe două aspecte deosebit de importante, răspundere și securitate. În ceea ce este securitatea, e clar că uh, sunt destul de mulțumit de felul în care s-a spus că se vor lua măsuri și că se va înregistra un progres. Însă, nu uitați că dacă uh, e să discutăm despre răspundere și responsabilitate, aici e clar că e un subiect mult mai complicat. Întotdeauna s-a spus și e un proverb că prima victimă a unui război e de fapt adevărul. Și așa a spus și comisia, în mod indirect, e clar că aici e clar că acest lucru se întâmplă. Și s-a pus întrebarea cum se pot repartiza răspunderile, cine e de vină, cine a avut de câștigat. Și e clar că trebuie să ne punem această întrebare. Și putem să spunem că aici există două mari victime ca urmare a acestui accident. Victimele umane, pe de o parte, care și-au pierdut viața, dincolo de răspundere, și faptul că e vorba și de o companie aeriană care va avea consecințe materiale tragice de suferit de pe urma acestui eveniment. Și va fi foarte greu în acest proces să determinăm care este adevărul. Pentru că există anumite implicații politice, există întotdeauna intervenții, va exista dezbateri interminabile cu diferiți actori și nu uitați că noi, de fapt, ceea ce încercăm este să discutăm totuși în paralel și despre un conflict care nu e un conflict mărunțel, ci care riscă să devină un conflict global. De aceea, eu aș fi vrut să fi pus mai mult accentul pe răspundere și să ne punem întrebare cum anume pe viitor pentru ca victimele sau o companie care nu are nimic de a face cu conflictul respectiv sau cei care și-au pierdut viața, familiile celor care și-au pierdut viața, să poată totuși să primească rămășițele celor care au murit. Pentru că știți că întotdeauna urmează procese lungi, interminabile, dacă uh, ar fi fost pe cale civilă, care oricum o sunt foarte lungi și interminabile, vă dați seama că devine în timp absolut imposibil să mai determini exact cu precizie cui revine răspunderea. De aceea eu aș vrea să atrag atenția Comisiei pe acest punct, că e necesar în mod foarte clar să știm exact din punct de vedere bugetar dacă toate companiile de asigurări care vor interveni sunt în măsură să ofere Uh, victimelor și familiilor acestora ceea ce le uh, revine. Pentru că nu uitați, nimeni nu o să le mai dea înapoi membrii familiei care au decedat. Însă e clar că noi trebuie să fim atenți la aceste aspecte, să vedem ce poate fi modificat, ce poate fi îmbunătățit, pentru că e clar că e un caz grav aici un, gra- un caz grav care va avea consecințe grave și trebuie să tragem învățăminte din acest caz grav, pentru că e clar că e foarte greu să determin în mod direct răspunderea și e foarte greu să evaluezi care sunt uh, daunele, prejudiciile, cu atât mai mult cu câte vorba de persoane care nu aveau nimic de a face cu această zonă de conflict și care și-au pierdut viața din niște motive care nu au nimic de a face cu războiul respectiv. Mulțumesc! Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am apreciat rolurile organismelor reprezentate de uh, experții noștri astăzi, dar în legătură cu evaluarea riscurilor, ce ați prevăzut având în vedere noua erupție a unui vulcan din Islanda? Uh, aveți planuri în, caz în, care, uh, în cazul în care se revine la un nor de cenușă ca cel de acum câțiva ani, în urma căruia uh, Regatul Unit a suferit foarte mult? Bun, am și eu o întrebare se vorbește întotdeauna de uh, suveranitatea națională. Spațiul aerian a fost închis și când se decide așa la nivel european, statele membre nu pot să facă altfel. E atunci o nebunie să spui că un stat individual e responsabil. Traficul aerian este cu caracter internațional și trebuie să avem o poziție comună. Cel mai bine, sigur, trebuie să fie una internațională, dar trebuie să fie cel puțin europeană. Întrebarea este, în cazul acestui accident, ă, ar trebui ca cel puțin în Europa să avem o poziție unică și să se spună fie se zboară, fie nu se zboară, dar nu unii se zboare și alții nu. Sigur că și ă, chestiunile materiale joacă un rol să ocolești o zonă, costă mai mult, se consumă mai mult kerosen și așa mai departe. Dar uh, și sigur că uh, se pierd și banii pe taxe care sunt plătite conform uh, legislației aviatice. Deci, ce se întâmplă dacă unii spun că e prea sigur, unii spun că e sigur, alții spun că nu este destul de sigur? Ce faci? Cum știi în cine să ai încredere? De aceea cred eu că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție comună și sigur că aceasta trebuie să fie justificată, să se spună de ce este nesigură o anumită zonă și sigur că trebuie ca toți actorii relevanți să fie informați. Trebuie să vedem cum putem face, pentru că totdeauna se spune că legislația așa este, ă, statele individuale au decizia. Pentru mine însă dimensiunea europeană e clară aici în Europa și ă, e clar că ICAO are competențele să spună dacă într-un loc se zboară sau nu. Bun, acum ă, trecem la runda de concluzii. Cine vrea să înceapă, domnul Brenner? I'll start uh, with Mulțumesc. Voi începe cu întrebarea referitoare la vulcanul din Islanda. Da, într-adevăr în situația pe care am cunoscut-o în trecut, în momentul în care a avut uh, loc erupția vulcanului acum câțiva ani de zile, e clar că n-a fost o situație prea plăcută și e clar că de atunci încoace s-au luat anumite măsuri. Una dintre ele fiind crearea unui uh, centru de coordonare în situație de criză în Uniunea Europeană, tocmai pentru a putea împărtăși cât mai rapid aceste informații și pentru a avea un schimb de opinii în ceea ce privește diferitele alternative posibile și acest grup a fost uh, activat uh, din anumite motive, din păcate chiar săptămâna trecută. E clar, uh, și din cauza uh, evenimentului MH17, dar și din alte motive. Noi suntem de părere că structurile care au fost astfel instaurate uh, ne-au permis să armonizăm procedurile, tocmai pentru a ști exact cum putem face față unor astfel de situații de contaminare a spațiului aerian Deocamdată încă n-am constatat rezultatele, însă uh, procedurile acestea există, încă nu sunt toate armonizate în toate statele membre. E clar că acest lucru necesită timp și s-ar putea să existe anumite probleme. Însă, procedurile acestea au fost aliniate și evaluarea de risc și procedurile instaurate pentru a avea o coordonare a evaluării de risc există. Deci noi suntem de părere că suntem destul de pregătiți și cu siguranță nu vom avea, dacă acest vulcan erupe din nou, aceleași consecințe ca și data trecută. Acum, în ceea ce privește obligația statelor membre, obligația lor este să facă o evaluare de risc pentru propriul lor spațiu aerian din punct de vedere al uh, siguranței aviatice publice. Și Trebuie, ca urmare a acestei valori de risc, să facă o notificare publică. Am menționat deja acest lucru. Ceea ce noi propunem acum este ca uh, UE 28, deci Uniunea Europeană și Parlamentul European, să uh, se gândească pe viitor cum să încurajeze statele membre nu numai să facă aceste valori de risc, ceea ce deocamdată sunt obligați să facă, ci și să împărtășească informațiile conținute în aceste valori de risc. Pentru că abia atunci anumite organizații precum Eurocontrol, IATA, IASA vor avea posibilitatea să își efectueze propria analiză pe baza informațiilor de care dispun și se vor mulțumi cu concluziile statelor membre sau ar putea eventual pe baza acelor informații să ajungă la concluzii diferite, să aibă o discuție cu statele membre respective. Dacă nu avem această posibilitate, noi deocamdată nu avem această posibilitate pentru că acele informații nu sunt de, uh, împărtășite și uh, poate că aceste informații din uh, analiza de risc, dacă sunt împărtășite, ne vor permite să avem o astfel de abordare. Deci, uh, Există un astfel de grup operativ în uh, cadrul ICAO și um, e clar că acesta este foarte doritor să primească toate aceste informații. Evident, știm că riscurile nu sunt întotdeauna concentrate doar pe uh, uh, spațiul aerian din UE28, ce există și în afara acestea. Însă, în orice caz, cu siguranță se va găsi o cale de urmat. Mulțumesc! Următorul pe listă pentru a răspunde la întrebare este domnul Salvator Shakita. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. I wish to thank... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți singurul care e în stare să-mi pronunțe numele corect, ceea ce e foarte important. Deci mulțumesc foarte, foarte mult pentru asta. Am să încerc să răspund la câteva din întrebările ce au fost adresate și la care poate n-a încă n-a răspuns domnul Bremer. Brenner. De ce s-a modificat ruta de zbor de către British Airlines? Asta se referă la cadrul juridic pe care l-am menționat mai devreme. Răspunderea revine mai întâi la stat pentru felul în care se utilizează spațiul său aerian. Dar oricare alt stat membru care dispune de informații poate emite o notă, o notificare. Și decizia luată de British Airlines nu a fost pe baza unei notam, ci pe baza unei recomandări de a modifica această uh, rută de zbor. E vorba de informații ale, știu serviciilor secrete sau militare, pe care noi aici nu le discutăm. E un subiect care uh, este discutat în cadrul ICAO. Și ne-am pus întrebarea dacă nu cumva aceste informații ar trebui să fie și ele împărtășite, puse la dispoziția celorlalte state membre, în așa fel încât și alte companii eventual să poată lua decizii similare. Vreau să subliniez un aspect și anume că aici e vorba de zboruri deasupra anumitor zone de conflict cu diferite niveluri de risc. Și trebuie subliniat și nivelul de risc și informațiile serviciilor secrete, de asemenea, se pot referi și la nivelul de risc în aceste zone. Apoi, a existat și o întrebare în ceea ce privește situația în care un stat membru nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile. Da, o situație în care, spre exemplu, cum ar fi o zonă de conflict, stat, me, statul membru respectiv nu poate, nu e în măsură să-și îndeplinească uh, obligațiile de la A la Z. Din nou, aici există această dorință de a împărtăși informațiile, de a le pune la dispoziția celorlalți, în așa fel încât grupul operativ din cadrul uh, ICAO să poată interveni. Acum, în ceea ce privește poziția comună a Uniunii Europene, e clar că aceasta trebuie, e o poziție comună ce trebuie să fie uh, foarte clară, însă nu uitați că aviația civilă este din nou ceva la nivel internațional, la nivel global și în accidentele care au intervenit nici măcar nu era implicat un operator uh, european. Deci, Ideea este să colectăm informațiile, să le punem la dispoziția tuturor celorlalți, însă trebuie să vedem lucrurile la un nivel mai larg, mai extins, la nivel global internațional, în momentul în care discutăm despre siguranță aviatică. S-au mai făcut și alte comentarii uh, uh, accesul la locul faptei, la locul unde s-a produs evenimentul respectiv. E clar că există o obligație de a permite accesul la uh, locul accidentului și există și o obligație de a prezenta dovezile, uh, elementele, probele materiale care pot fi culese la, uh, în așa fel încât să servească anchetei. Evident, situația con- în concret este că niciun stat membru nu putea co- controla situația la fața locului, ci rebelii erau cei care aveau control asupra locului faptei. Și de aceea nu a existat acces de plin. Apoi, zborurile deasupra Siberiei, subiect foarte sensibil. Există un risc foarte mare. Ne putem pune întrebarea care putea fi consecințele. Consecințele mai tare putea fi politice. Dar, din punct de vedere al aviației, clar că acest lucru reprezintă o încălcare clară a Convenției de la Chicago, pentru că procedurile există. Există proceduri specificate în Convenție, n-aș vrea să vorbesc prea mult. Există și un sistem de arbitrare uh, a conflictelor, articolul 34 se referă la aceste elemente, dacă se poate găsi o soluție rapidă, imediat. Mulțumesc! Giancarlo Buono. Mulțumesc și acum domnul Giancarlo Buono. Thank you, Mr. Chairman. Uh, would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez două aspecte. Primul se referă la evaluarea de risc încă o dată vreau să subliniez, așa cum am făcut-o și pe durata prezentării mele, este că orice tip de analiză de risc, indiferent cum anume se realizează, depinde de calitatea informațiilor disponibile. Dacă avem informații de încredere precise, concrete, atunci e clar că putem avea o analiză de risc pertinentă, fără de care acest exercițiu de analiză a riscului, eu n-aș spune o pierdere de timp, dar oricum e un exercițiu cu anumite limite. De aceea aș dori să subliniez încă o dată așa cum spunea și domnul Chia din aur, faptul că informația, nu, da, e bine să ai informația, însă odată ce ai informația, trebuie să înțelegi care este și informația pertinentă, ceea ce este important din punct de vedere al siguranței aviatice. Un al doilea comentariu referitor la informația oferită pasagerilor. Cu toții știți că nu vrem să ascundem informațiile dacă uh, ești deja în avion, e clar că zborul este înregistrat, este uh, în sistem și nu cred că vei primi vreun mesaj din partea comandantului de bord care să-ți spună, da, zborul nostru va fi unul sigur. Nu cred că se poate acest lucru. E clar că informațiile în ceea ce privește siguranța trebuie să fie furnizate, însă e clar că există și uh, anumite aspecte foarte importante care se referă la siguranță, la securitate. Nu ne dorim ca oamenii să fie informați în uh, timp real despre calitatea și felul uh, despre uh, elementele tehnice ale aeronavelor. Nu. Sau să fie informați despre felul în care eventual ar putea fi schimbată ruta de zbor dacă o navă primește autorizație de decolare după ce s-au închis ușile, uh, aeronave, e clar că uh, nu știu dacă trebuie oferită această informație pasagerilor despre felul în care s-a luat decizia respectivă. Uh, uneori, o rută poate fi lejer modificată pentru a evita anumite elemente, evenimente meteorologice, o știu, o furtună o, uh, și poți devia deci pot să schimb ruta comparativ cu ceea ce fusese fixat inițial. Acum eu nu știu dacă personalul navigant la bord trebuie să comunice această informație neapărat și să spună în detaliu exact ce și cum. Da, Patrick Key. Mulțumesc și acum Patrick Key. Yes, there was a question. S-a pus o întrebare, cred că domnul Bach a pus o întrebare în legătură cu recomandările de securitate, cât sunt de obligatorii recomandărilor EASA. Recomandările sunt recomandări, nu sunt obligatorii. Am transmis o recomandare deja să nu se zboare spre Tel Aviv în iulie și toate companiile europene au respectat această recomandare cu excepția uneia. Deci o recomandare nu este obligatorie, dar îi forțează pe cei care nu aplică această recomandare să facă o evaluare a riscurilor și să justifice de ce consideră că nu trebuie să respecte recomandarea. Deci, cred că recomandările EASA au totuși o anumită forță. S-au pus întrebări în legătură cu notamurile și de ce nu am primit notamurile. Noi nu primim notam. Nu suntem o, o agenție operațională. Mii de notamuri sunt uh, uh, transmise în lume în fiecare zi. Noi nu suntem un serviciu operațional. Nu primim, nu procesăm note de tip notam. Odată la trei luni sau odată la șase luni sau odată pe an, când apare un notam care implică închiderea spațiului aerian din cauza unei uh, probleme de securitate, atunci trebuie să fim informați. În, la întrebarea ce companii zboară asupra cărei zone, iau următorul exemplu, Afganistanul. Știm că Afganistanul e o zonă de război zburăm pe deasupra Afganistanului de ani de zile, dar aș dori să fac referire la ceea ce au spus doamna Foster și domnul Zile. Ne confruntăm cu un nou tip de amenințări și având de vedere natura lor, într-adevăr, trebuie să reanalizăm dacă zborurile deasupra Afganistanului mai sunt sigure acum, având în vedere că teroriștii pot folosi lansatoare de misile SAD uh, și se poate repeta situația din Ucraina. Deci trebuie să găsim o nouă paradigmă pentru a face față acestor probleme. În cazul Afganistanului, Statele Unite au interzis operatorilor lor, uh, companiilor lor aeriene să zboare pe deasupra Afganistanului. Noi, EASA, am transmis această informație tuturor statelor membre și tuturor companiilor europene. Noi nu putem să interzicem. Nu avem acces la informații care să ne permite să spunem că riscul de securitate este foarte ridicat în Afganistan, de aceea vă recomandăm să evitați spațiul aerian al Afganistanului. Am spus doar, Americanii au interzis toate eh, orice fel de survolare a Afganistanului și dumneavoastră, companiile și statele membre trebuie să vă gândiți, să analizați și să vă hotărâți dacă considerați că e sigur sau nu să zburați pe deasupra Afganistanului. Poate nu este o atitudine perfect satisfăcătoare, trebuie să găsim mecanisme de a califica Cred că suntem cu toții de acord. Putem califica informațiile transmise. Eu nu cred că noi în Europa trebuie să aplicăm, uh, fără să ne mai gândim, toate deciziile americanilor, dar trebuie să ținem cont de acestea și cred că trebuie să avem propria noastră poziție dacă un lucru e sigur sau nu. Domnul Balvin, mulțumesc. Încă o dată, această dezbatere este foarte utilă și sper, domnule președinte, că nu e ultima dată când discutăm aceste lucruri. Pentru a răspunde rapid la mai multe întrebări puse Comisiei. În legătură cu interferențele radar din iunie, sunt de acord cu Frank Brenner că în cazul acestui incident, noi considerăm și am, am cerut EASE să facă uh, o anchetă cu participarea Eurocontrol și a statelor membre și uh, ancheta este în curs. Domnul Marinescu și dumneavoastră, domnule președinte, în observațiile și întrebările dumneavoastră, ne-ați întrebat direct dacă Comisia e gata să propună noi reglementări în aceste domenii. Aș avea trei observații preliminare. În primul rând, cred că e foarte important să nu ne grăbim, putem reglementa rapid și apoi să regretăm încet ușor. Nu cred că e cea mai bună cale de urmat. Apoi eu azi aici pe 3 septembrie nu mă pot angaja că Comisia va face noi propuneri mai ales că vechea comisie este pe sfârșit și noul comisar pentru transport va fi numit în um, zilele următoare. Apoi, multe din cele pe care le-ați auzit uh, sunt legate de inima problemei și anume faptul că noi nu avem acces la informații militare nu putem să venim să spunem, gata, acum noi ne ocupăm de tot și vom face ce de făcut. Nu putem face asta, nu e nici util și poate nu e nici legal. Acestea fiind spuse, toți invitații au spus că trebuie să facă mai mult schimb de informații între statele membre și dorim să nu mai apară situații în care un stat membru sau un operator se uh, va afla într-o poziție dezavantajată din punct de vedere uh, comercial sau, și mai grav, o uh, situație nesigură. Putem face și mai multe. Putem să vedem dacă există posibilități de a um, produce o evaluare de risc comună europeană și nu a Uniunii Europene pe baza acestor factori de risc. Noi nu suntem capabili să generăm sau să strângem astfel de informații, dar Există anumite structuri de colaborare în comunitățile militare și de informare, în, la, sistemul de, la serviciul de acțiune externă și așa mai departe. Deci există posibilități, există locuri în care se pot face astfel de evaluări pe canalele existente de schimburi de informații. Putem să folosim și uh, experiența um, evaluărilor de risc antiteroriste um, care sunt făcute în momentul de față. Deci uh, schimb de informații pe bază de privilegiu sau privilegiată între experți civili pentru a evita uh, situațiile nesigure. Acestea ar putea fi um, luate în considerare pe viitor. Domnul Perinski a spus mai multe lucruri importante. Doresc să subliniez încă o dată că fie că în legătură cu cerul unic european 2 plus sau altele, siguranța este o prioritate. Nu cred în momentul de față că ceea ce s-a propus în SIS 2 plus are implicații directe în acest domeniu. Comisia și EASA au evaluat uh, regulamentul uh, actual uh, și rezultatul evaluării um, punerea aplicării regulamentului vor fi disponibile la anul. Doamna Anderson a spus foarte clar că nu e mulțumită de răspunsurile noastre, răspunsurile noastre. Eu v-am atras atenția asupra unui lucru pe care îl cunoașteți ceva. Responsabilitatea penală este cei care au apăsat pe trăgaci sau au autorizat să se apase pe trăgaci. Uh, dar asta nu înseamnă că noi nu avem responsabilitatea de a analiza aceste lucruri cât de bine și cât de repede posibil. Am subliniat acest lucru. Am spus asta pentru că trebuie să ne amintim dacă cei răi <laughs> doresc în continuare să facă rele, nu putem să-i oprim întotdeauna. Trebuie să facem tot ce ne va fi în putere să-i oprim, dar nu vom reuși întotdeauna. Și asta am vrut să spun odată cu, când am vorbit despre responsabilitatea directă. Dar nimeni de la comisie, niciunul dintre noi nu va spune că noi nu trebuie să facem nimic. În legătură cu cine a știut ce, ce și uh, când, și ați, v-ați făcut referire la situația cu British Airways, pot doar să spun că vom continua să evaluăm acest lucru, dar eu nu știu că vreun, vreo companie uh, sau vreun grup de companii din vreo țară ar fi primit informații privilegiate pentru a le permite să aleagă o rută mai sigură sau că vreo companie sau grup de companii a făcut-o. Dar voi continua să uh, mă, mă informez, să mă interesez. Ați întrebat dacă sateliții pot fi folosiți. Revin uh, la observațiile făcute legătură cu capacitățile militare Dar e o întrebare bună și o idee la care ne putem gândi în viitor. Și ați spus că nu e acceptabil ceea ce am spus despre informarea pasagerilor. Am recunoscut faptul că acesta va fi o preocupare majoră. Eu am tras atenția asupra anumitor dificultăți. Domnul Zile a spus-o foarte bine și doamna Foster. Acesta, nu este, acesta este un nou tip de conflict și uh, trebuie să ne întrebăm dacă putem informa mai mult. Dar eu nu doresc să ofer o soluție uh, magică, cum că am putea pune pasagerii într-o situație perfect sigură. Domnul Silvia a vorbit despre soluționarea Siberiei. Sunt de acord. Punctul de vedere al Comisiei este că orice, administrație, orice uh, amenințare a autorităților ruse de a interzice zborurile este inacceptabilă. Uh, nu cred că au făcut-o pentru că ar pierde mulți bani. Și Adevărul este că operatorii care funcționează dau mulți bani uh, rușilor. Dacă nu au uh, interzis acest spațiu, este pentru că câștigă bani frumoși din asta. Domnul de Grandes. nu știu dacă ar fi cea mai bună idee ca Comisia să facă propria ei anchetă și să, o financeze. Doresc doar să vă spun încă o dată că noi nu avem niciun fel de rol formal pentru investigarea, pentru anchetarea accidentelor. Să fie foarte clar acest lucru. Această responsabilitate este a statelor membre. Eh, eu cred că ancheta s-a demarat rapid. Așteptăm acum eh, raportul preliminar cât de repede pentru a obține câteva informații pentru familiile victimelor și să arătăm că cadrul din anexa 13, care a funcționat mulți ani de zile, este în continuare funcțional și eficient. Și să nu uitați că și anchetele penale sunt în curs deci, uh, însă nu doresc ca Comisia să fie implicată direct. Apoi doresc să mă alătur observațiilor lui Frank Brenner în legătură cu ceea ce facem uh, în cazul uh, norilor de cenușă, încă nu avem un nou rol de cenușă, dar suntem gata, avem proceduri mai bune, operatorii EASA uh, au uh, făcut anumite lucruri pentru a se pregăti, Eurocontrolul de asemenea și sperăm că de data aceasta vom putea reacționa mai bine decât data trecută. Îmi pare rău, domnule președinte, că am vorbit cam mult. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Și astfel discuția noastră se încheie discuția cu privire la acest caz tragic. Sperăm să se tragă concluziile necesare Doresc să mulțumesc foarte mult participanților, experților, dar și colegilor care au intervenit în discuție și au pus întrebările cele mai adecvate. Sper că s-a răspuns la tot sau la aproape tot. Discuția continuă în orice caz. E clar că avem nevoie de o soluție europeană și apoi chiar internațională pentru astfel de cazuri de conflict. Continuăm la ora 15 cu audierea uh, Comisarului pentru Turism, spune președintele din Italia, Ministrului pentru Turism.